So, good morning everybody. To introduce... Bună dimineața tuturor. Avem o abordare nemțească, începem imediat. În primul rând, adoptarea ordinii de zi. Dacă aveți observații, domnul Hockmark nu cere un vot pe PSR în momentul actual, deci ordinea de zi este acceptată neschimbată. Punctul 2, conform comunicările președintelui va avea loc o reuniune a coordonatorilor în 24 februarie de la ora 14 la 15. Veți avea un schimb de opinii cu comisarul Westhager în legătură cu situația actuală din sectorul bancar. Reuniunea va fi uh, transmisă pe internet cu traducere în italiană, dar uh, glumesc, dar Italia oricum este cea mai direct vizată. După aceea, op- opiniile minoritare. Vă atrag atenție la alineatul 56.3, pe care sigur o cunoașteți, îl cunoașteți pe de rost care, rost, care spune că atunci când avizul comisiei nu este unanim, raportul va include un rezumat al opiniei minoritare. Opinia minoritară va fi exprimată atunci când votul uh, se votează pe textul în întregime și poate la cererea autorilor să facă obiectul unei declarații în scris care să nu depășească 200 de cuvinte lângă declarația de explicativă. Președintele va rezolva orice dispute ca urmare a aplicării acestei proceduri. Aceasta este regula 56.3. Menționez acest lucru pentru că două grupuri politice, GUE și ECR, au uh, transmis opinii minoritare după ce uh, a avut loc votul de luni în legătură cu rolul Uniunii în legătură cu uh, instituțiile financiare internaționale. Chiar dacă în acest caz opiniile minoritare nu au fost exprimate, citez, atunci când s-a votat pe ansamblul textului, uh, președintele a decis excepțional să le anexeze uh, declarații explicative. A ținut cont faptul că această regulă s-a aplicat doar o dată la Comisia Econ. Însă, subliniez membrilor că de acum înainte regula în chestiune va fi aplicată în mod strict, adică membrii care doresc să exprime o opinie minoritară trebuie să indice acest lucru la comisie și direct după votul uh, final. Deci trebuie să anunțați acest lucru direct în comisie după vot, nu mai târziu prin e-mail. Acest anunț va fi consemnat în procesul verbal al reuniunii de astăzi. Ajungem la punctul 3, acordul între Comunitatea Europeană și Principatul Andorra, prin care se prevăd măsuri echivalente celor stabilite prin Directiva 2348CE a Consiliului privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăților de dobânzi. Raportorul este Miguel Viegas, nu este prezent, dar Fabio îl înlocuiește și are cuvântul. Bună dimineața, îmi cer scuze pe numele domnului Viegas, care nu este, poate fi prezent datorită inundațiilor. Voi rezuma ceea ce vom vota. Proiectul de raport uh, uh, privește amendarea acordului de schimb de informații automat, de schimbului automat de informații s-au negociat asemenea acorduri cu Elveția, Liechtenstein, San Marino și Andorra în legătură cu schimbul de informații reciproc. În 2014 s-a adoptat o directivă AC2 care prevedea schimbul de um, informații um, și actualiza acordul cu directivele cele mai recente acest raport uh, are scopul de a alinia acordul cu Andorra la standardele uh, actuale, care sunt respectate de toate statele membre în, în lupta împotriva evaziunii fiscale. Aceste standarde și acorduri trebuie să fie revăzute um, periodic pentru a evita portițele de scăpare. Trebuie să se evalueze constant acest sistem pentru a vedea dacă funcționează în practică. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. În primul rând, raportorii din umbră, Burkhard Palz înlocuiește pe Andreea Schwab. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să vă spun că Andreea Schwab își cere scuze pentru că a trebuit să plece deja în Baden-Württemberg și de aceea cred că o să preiau eu ceea ce dorea el să spună. Acordul semnat între Uniunea Europeană și Andorra este salutat de Andreas Schwab pentru că este un pas foarte important împotriva fraudelor fiscale și al evaziunii fiscale în Europa, pentru că promovează colaborarea deschisă între autoritățile fiscale din cele două părți o mai bun, un mai bun schimb de informații cu privire la datele conturilor vor putea să permită o identificare mai rapidă a fraudelor și în același timp să aibă un efect de descurajare de a, în fața persoanelor care doresc să ascundă tranzacții în fața fiscului. Schimbul automat de informații care este prevăzut a necesitat o actualizare a acestui acord și pentru ca această actualizare să poate să intre în vigoare cât se poate de repede și PPE-ul ar dori ca acordul să fie adoptat cât se poate de repede. Mulțumesc! Mulțumesc! Din partea socialiștilor și democrațiilor nu văd pe domnul Cofod. Nu intervine nimeni din partea ECL. Da, vă mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, eh, mulțumim raportorului, susținem acest raport, repetăm, repet ceea ce a spus domnul Balț. Eh, susținem actualizarea acestor acorduri pentru a evita standarde multiple în, în schimbul de informații și uh, susținem raportul. în, și Cora van Nieuwenhuizen acum. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și pentru pronunțarea numelui meu. Aș dori să mulțumesc și eu raportorului domnul Viegas și domnului, suntem de acord cu raportorul Fabio De Masi. Este un, un pas important și pentru Andorra în lupta împotriva evaziunii fiscale. Sunt de acord și cu ceea ce a spus, că suntem curioși în legătură cu rezultatul acestui acord actualizat, pentru că vorbim acum mult despre multinaționalele care trebuie să-și plătească impozitele, dar acum ne luptăm împotriva secretului bancar Așadar, nu trebuie să uităm că și persoanele fizice trebuie să își plătească și ele taxele cuvenite. Așadar, susținem pe deplin acest raport. Vă mulțumesc. Din partea verzilor, nu știu cine este raportor din umbră. Dorește cineva să intervină? Nu? Nu aveți acțiuni în Andorra? Foarte bine. FDD. Nici de acolo nu am primit niciun nume. Cei doi Marco, nu. ENF, nu văd pe nimeni. Nu mai văd pe cineva care să dorească să intervină. Așadar, procedura este clară. Avem un termen de obiecție care este 20 de zile calendaristice după proiectul de raport, deci 24 februarie dacă nu se va fi depusă niciun fel de obiecție, ceea ce înțeleg că este cazul, proiectul merge direct în plen și este prevăzut să fie votat în prima plenară din martie. S-a pregătit toată lumea de vot. Suntem cu două minute în avans. Cred că vă dau o pauză de două minute pentru a vă instala. Just. Uh, Has everyone voting card? If possible, the own one. <laughs> Are toată lumea cardă, cartea de votare și dacă se poate pe a sa proprie, că avem votul cu apel nominal. Yeah, yeah, yeah. So, is everyone now in the hands of a long voting list? Aveți toată lumea lista de vot în posesia dumneavoastră și cartelele de vot. Cred că începem cu un vot de probă. Everyone is uh, here and we do not have too many from whatever group. So the vote is open for a test. S-a deschis votul de probă. Încă aștept să voteze toată lumea. Bună ziua!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 Yeah, I know that is very German what I do. I close the vote. Închidem votul de probă. Deocamdată este ok. Începem atunci cu negocierile interinstituționale pentru un regulament în legătură cu indicii armonizați ai prețurilor de consum Trebuie să adoptăm acest text în comisie înainte de a ajunge la plen. Nu am obiecții înregistrate, deci votăm pe acest text în contextul negocierilor interinstituționale. Vot cu apel nominal. Please organize it. Yeah, immediately. <laughs> No, I will not count you. Nu, nu vă pot număra dacă nu aveți cartela de vot it's, not a new thing that we do votes with card. Nu este un lucru neobișnuit că votăm cu cartele de vot. Ați primit două, amin... două mail-uri de amintire, așadar vă rog, votați cu cartela de vot. Wait, but you do not even make any effort to organize your card. Aștept, dar nu ați făcut niciun efort pentru a vă primi cartela de vot. No. We do not start these things here. I will be tonight in the stadium. so we are still in the vote on the. Încă votăm acest text. Votul este deschis. Nu este un vot crucial. Așadar, putem poate să ne lipsim de votul doamnei Beres. S-a închis votul. 40 pentru, 5 împotrivă și o abținere, deci se adoptă. Vă mulțumesc. Putem să mergem în plen cu acest raport. Aștept două minute ca toată lumea să-și primească cartelele de vot după cum poate ați văzut azi dimineață, am trimis un mail tuturor că am primit o cerere de ultim moment după termen pe vot pe părți. Deci în anumite cazuri voi anunța aceste voturi pe părți și sper că grupurile pot să urmărească situația pe lista lor de vot. Reafirm, în special în acest caz, Fac acest lucru acum ca președinte, nu ca raportor din umbră, că a fost puțin problematic uh, pregătirea listei de vot, pentru că avizele au, au ajuns ieri și să le integrăm în text uh, pe termen atât de scurt a fost uh, destul de greu. Nu a fost vina noastră, nici a echipei de negociere, ci datorită acestor circunstanțe. Toate voturile pe părți se aplică compromisurilor care au fost disponibile, așadar poate ar fi mult mai bine în viitor să respectăm calendarul, pentru că toată lumea știe că votul trebuie să aibă loc săptămâna viitoare la plen. Fabio, am vrut să te rog să îi le rogi pe colegi să vorbească mai încet pentru că aproape că nu te pot auzi sau nu te pot înțelege. Sper că nu este engleza mea baravareză, pentru că altfel pot vorbe, vorbi în germană. Nu ar schimba lucrurile, este din cauza zgomotului. Da, așteptăm încă pe doamna Pervanș. Thought she's a well-experienced colleague and she was chairwoman of Credeam că avea experiență pentru că a fost președinte a acestei comisii în trecut. Da, domnule Bulman? Uh, și dumneavoastră sunteți un coleg experimentat, domnule președinte, și de aceea am permis să fac o remarcă. Sigur că ziua de vot începe foarte devreme, ceea ce ne bucură, e foarte bine, dar dacă dumneavoastră începeți uh, o votare, o reuniune cu votare și după aceea am și schimbat sala, este foarte curajos din partea noastră. Eu vă felicit pentru acest curaj, însă aveți de ales acum. Puteți aștepta până vin toți uh, deputații din grupul meu, ceea ce vă recomand, pentru că toți președinții până acum au făcut așa, au așteptat pentru ca să poată veni și colegii care nu au, uh, să poată vota și colegii care nu au carteră, dacă dumneavoastră nu vreți să faceți așa sau să ne obișnuim, sau să așteptați până când așadar grupul meu este în număr uh, complet, sau să uh, trebuiască după aceea să rezolvăm lucrurile prin scrisori. Eu zic că mai eficient ar fi prima variantă. Da, domnule Bulman, ați vorbit mult, dar se pare că nu s-a fost suficient ca doamna Beres să se, să se întoarcă. Dacă vreți, eu mai spun încă o dată ce am zis. Vreau doar să vă spun că schimbarea de sală nu eu am uh, cerut-o, ci am luat-o cu umilință la cunoștință, ca și noastră. Puteți să mai uh, explicați o dată procedura? Mai aștept un minut, după care o să aștept, o să încep, pentru că nu văd legătura între schimbarea de sală și cartelă de vot din punct de vedere intelectual. Îmi lipsește o, un lanț logic acolo. Nu înțeleg de ce nu poți să ai uh, cartela de vot dacă votezi în 3C50, dar uh, nu e valabil același lucru pentru pe 102. Vreau să vă întreb dacă ați ascultat și a doua remarcă, cea cu privire la scrisorile lungi pe care va trebui să le rezolvați după aceea și va valua mult mai mult timp decât cele două minute pe care trebuie să le mai așteptați. N-am mari probleme cu aceasta, coordonatorii o să discute asta cu președintele. Bun, ai folosit șansa de a prelungi și se pare că Pervonj nu a folosit această șansă de a apărea. Nu e foarte departe locul unde vă puteți lua cartelele, nu? Doar așa ca remarcă colaterală. Dacă cunoști clădirea, nu-i prea departe. Aber jetzt kommt noch. Äh Wenn das jetzt stimmt, was du gesagt hast, Udo, dann. Dacă ai dreptate, Udo, atunci sunteți cu unul în plus acum. Eu cer să fim numărați cu toții pentru că suntem foarte prezenți, foarte sârguincioși. Nu pot să contez pe nimeni care nu e aici. Începem voturile și primele voturi nu cred că sunt prea problematice, așa încât să fie nevoie de un vot. Diferență. Nu, o să vină. care e problema? Dacă vine, nu i nicio problemă. Cred că primele voturi nu sunt problematice. Da. Oricum, eu vă văd pe toți, vă știu pe toți, spune președintele. Să începem. This is the right one, I hope. Then? This is the right one? This one. We don't have to vote on that? Okay, we start with subheading 1, original. Începem cu uh, sub uh, capitolul 1. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul A. Cine-i pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 1, uh, amendamentul 60, 73. Pentru, împotrivă, abțineri respins. 74 pentru, împotrivă, abțineri, să verificăm. Se deschide votul la amendamentul 74 și s-a închis. Se respinge. Ajungem la compromisul B. cine pentru? împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul... A, nu, se adoptă, îmi cer scuze, am greșit eu, de fapt eram deja la următorul. Se adoptă, se adoptă cu majoritate absolută. Amendamentul 87 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Bun, acum vă rog să ascultați, pentru că ajungem la compromisul C, avem o cerere de vot pe părți de la FDD. O chestiune de ultimă oră, să se, vorbea, să se voteze textul fără cuvintele structural reforms, aceasta e prima parte, și a doua parte să se voteze structural reforms. Cine este pentru prima parte? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Și cele două cuvinte, partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Atunci trecem la compromisul E pe două părți. Prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 101 ca adăugare. Da, nu e în compromis, deci trebuie votat separat. cine pentru 101? Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 105. La fel. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 108 a fost retras, deci trecem la compromisul E. Aici avem o cerere de vot pe părți, prima parte din partea FDD, așadar prima parte textul fără while maintaining budgetary discipline și a doua parte chiar aceasta în menținerea disciplinei bugetare. Adică votăm prima parte fără acei formulare pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum partea a doua, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul F. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 130. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Subcapitolul 2. Text original. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul G Votăm mai întâi amendamentul oral din partea liberalilor. Ar trebui să-l găsiți în lista de votare. Bine, păi începem cu amendamentul oral din partea liberalilor. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Deci votăm compromisul original G. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul H. cine pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul I, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 170, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul uh, J, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 188, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. capa pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 194 a fost retras. Compromisul L, cine pentru el? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 207, uh, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Vot pentru, împotrivă, abțineri, respins. S-a deschis votul la 208 pentru că trebuie să-l verificăm. A votat toată lumea și s-a închis votul. Se respinge. Compromisul M. Cine-i pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul... Nu, sub capitolul 3. Sub capitolul 3, text original, cine pentru... Compromisul N pentru... Nu, vot pe părți, două părți. Prima parte, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 229, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul O, Vă rog să ascultați cu atenție pentru că aici avem un amendament oral din partea liberalilor pe care îl votăm separat și avem un amendament oral din partea FDD care dorește să includă, citesc, an effective welfare system cu mecanisme de susținere la nivel național pentru combaterea sărăciei și a excluderii sociale. Deci EFDD-ul, uh, dacă vă mai amintiți, cine votează pentru el, pentru acest amendament, cine e potrivă, abțineri, se respinge. Trecem la amendamentul oral din partea liberalilor, pe care îl găsiți în lista de votare, cine e pentru, împotrivă, abțineri, respins. Acum trecem la compromisul ora, uh, O. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul P Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul Q. Avem un amendament oral aici din partea FDD. După ce se decide la nivel național, vor să adauge o chestiune despre poluare, tranzacțiile financiare și asigurarea sustenabilității protect, și unui sistem de, social de protecție pe termen lung. Cine este pentru acest amendament? Împotrivă, abțineri și se respinge. Trecem la compromisul original Q. cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul R. cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul uh, 273. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Compromisul S. Două părți. Prima parte, cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. A doua parte, pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Sub capitolul 4, text original, cine pentru?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 Compromisul U. Pentru. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 320. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul W. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Sub capitolul 5, text original, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul W, cine pentru, împotrivă, abțineri, uh, se adoptă. Compromisul X, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 355, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 356, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul Y în trei părți. Prima parte cinei pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A treia parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 371 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge.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 ca adăugare. ci i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Compromisul AA în patru părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a treia pentru, împotriva abțineri se adoptă. Partea 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, se adoptă deja. Compromisul AC. Aici avem un vot pe părți cerut de ALDE și de EFDD. Ați primit acest amendament sau nu? L-ați primit de cel de la ALDE, dar nu de la FDD. Care-i care atunci? And, social ALDE. Ok, the part, part one is the ALDE. Partea întâi din partea ALDE pe care îl cunoașteți și apoi FDD care dorește să votăm pe implementarea efectivă a reformelor și pe cuvintele and social. Acesta era ALDE. Bun, de de e complicat. Bun, acum am înțeles spune președintele. Îmi cer scuze, dar am primit în ultimul moment. Deci prima parte o să fie un vot referitor la compromis, fără cuvintele implementarea reformelor structurale, așa cum a cerut FDD, și cel de-al de doilea vot și apoi cel de-al treilea se re referă la cuvintele uh, social. Mai întâi, prima parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Cea de-a doua parte, pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Cea de-a treia parte pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Și iată că ajungem direct la compromisul AD, care e pe două părți. Prima parte pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 417 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 419 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul AE pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 427 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul AF pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. Amendamentul 429. Pentru, împotrivă, abțineri. Cred că verificăm. A votat toată lumea? Avem un vot din partea PPE în plus. A. Sperați să nu trebuiască să zic asta. S-a închis votul și se respinge. Amendamentul 354 pentru... Am iertat, devine caduc. Atunci ajungem la... Deci 354 e caduc pentru că AF a fost adoptat. Am înțeles. Deci 430 acum pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 431. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Text original. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul AG. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 442 pentru, împotrivă, abține, se respinge. Compromisul A H pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 449 a fost retras și acum 450. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul A I A I pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul a j pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul a a, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul a l pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Și ajungem la buget 7, 7. Deci, buget 7 pentru, împotriva, abțineți, se adoptă. Buget 8 pentru, împotriva, abțineri. Cred că se adoptă, dar să verificăm. Buget 8. S-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. Buget 9. Pentru, împotriva, abține, se adoptă. NV2. NV2. NV2. Pentru, pentru, împotriva, abțineri, cred că se respinge. Vreți să verificăm? Bun, verificăm MV2. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. And it is rejected. Și se respinge. MV4. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Aceeași majoritate. Se respinge. MV 5 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. MV 7 pentru, împotriva, abțineri. Aici o să trebuiască să verificăm, pentru că un grup și-a schimbat uh, votul. S-a deschis votul la MV 7 What is now happening? Now it is opened. Acum s-a deschis votul. Da, puteți să votați din nou, vă rog. Acum s-a deschis votul. My technician had a problem. I, I, have, I have problems, but not, not this kind, okay? Has everyone voted? A votat toată lumea. S-a închis votul și se adoptă. MV8 pentru, împotriva, abțineri și acum se respinge. Envi nouă pentru, împotriva, abțineri. Cred că se adoptă, însă haideți să verificăm, pentru că era un vot foarte strâns. nv nouă, s-a deschis votul. Voted. A votat toată lumea, s-a închis votul. Și se adoptă. Envi 10 pentru, împotriva, abține, se respinge. NV11 pentru, împotriva, abține, se respinge. NV12 pentru, împotriva, abține, se respinge. NV14 pentru, împotriva, abține, cred că se adoptă, dar să verificăm. S-a deschis votul la NV14. A votat toată lumea, s-a închis votul. Și se adoptă. NV15 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. NV16 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. NV17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. V... 18 acoperit, Regii 5. Ajungem la regii 5. Votăm regii 5. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Regii 7. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul A M pentru, împotriva, abțineri se adoptă. și ajungem la amendamentul 203 pentru. Da, o să trebuiască să verific. S-a deschis votul la amendamentul 23. A votat toată lumea. S-a închis votul și în mod clar este adoptat. Da, un amendament bun. Știu eu pe batul care l-a făcut. Bun, acum putem să trecem la un alt amendament important, 24. Cine este pentru? Împotriva abține, se respinge. 25 pentru, împotriva abține, se respinge. 26 pentru, împotriva abține, se respinge. Compromisul AN pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 33 pentru, împotriva abțineri, se respinge. Compromisul AO. Avem aici o solicitare cu vot separat din partea ALDE și FDD din nou. Bun. So I, I read everything and then you will... Vă citesc tot și vă lămuriți dumneavoastră cine e din par, care din partea FDD și care din partea ALDE. Avem aici o solicitare pentru vot separat. Prima parte, fără cuvintele și următoarea, cea de-a doua parte, cu uh, um, statele membre care ar trebui să își spărească eforturile pentru a implementa reformele structurale. Acum, cea de-a doua parte, cuvintele. Step up efforts to implement meaningful... Statele membre ar trebui să spărească eforturile pentru a implementa uh, uh, reformele structurale și prima sintagmă. Cred că acest lucru, de fapt, este deja acoperit, nu? Yeah, <laughs> I think so as well. Yeah, that's how I got it now. Da, bun, asta am înțeles și eu acum. Mulțumesc foarte mult pentru acest sfat, domnule Balt. Da, e întotdeauna simpatic să vezi, bă, domnești aceștia în vârstă care întotdeauna sunt așa de... Da, dar noastră nu sunteți în vârstă. We start with the first part, text. Bun, începem cu prima parte, textul amendamentului, fără, deci versiunea mai lungă. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, să adoptați? și pentru aceste cuvinte, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Deci cred că celelalte solicitări sunt astfel acoperite. Și iată că ajungem acum la amendamentul 40. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Felicitări! 41. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul A P Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 47. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 48. Pentru? Împotriva? Abțineri? Cred că o să trebuiască să-l verificăm. 48. S-a deschis votul. So everyone voted? A votat toată lumea. The vote is closed. S-a închis votul. And it is adopted. Și se adoptă. Amendamentul 49. Pentru, împotrivă, abține, se respinge. Amendamentul 50. Pentru, împotrivă, abține, se respinge. Amendamentul 51. Pentru, împotrivă, abține, se respinge. 52 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 53 pentru, împotriva, abțineri și o să verificăm 53. S-a deschis votul. The vote, has everyone voted? The vote is closed. A votat toată lumea, s-a închis votul și în mod clar se adoptă. Acum, 54 pentru, împotriva, abține, se adoptă. 55 pentru, împotriva, abține, se respinge. 56 pentru, împotriva, abține, se respinge. 57 pentru, împotriva, abține, se respinge. 58 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 59 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 60 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Și iată că acum ajungem la trimiteri. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Textul original pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Da, vă rog. Dar eu vă văd mai bine pe noastră de aici. Și asta nu e adevărat. Can we do the other side eh? Acum, putem să trecem la celelalte trimiteri de la 2 până la 9 împotriva în bloc? De la 2 până la 9. cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 3. Cine pentru? împotrivă, abțineți, Se adoptă. Trimiterile 10, 11, 12 împreună. Pentru, împotrivă, abțineți, se adoptă. Amendamentul 4. Pentru. Da, e tehnic, nu trebuie votat. Bun. Deci 13. Uh, Text original. Și 14 împreună. Pentru împotriva abțineri, se adoptă. Acum, trimiterea 15, amendamentul 5, pentru, împotriva, abțineri, se respinge textul original, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Trimiterea 16, 17, 18 împreună, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6, pentru, Împotriva? Abțineri? Vom verifica. Eu cred că e respins, dar verificăm. S-a deschis votul. Has everyone voted? The vote is closed. A votat toată lumea, s-a închis votul. Și se adoptă. Da, e bine că am verificat. Și iată că ajungem acum la trimiterile 19, 20, 21 și 22 împotrivă, împreună. Abțineri se adoptă. Amendamentul 7. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 8. Pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. 23. Original, text original pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 9. Pentru? Împotriva? Abțineri se respinge. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că este respins, dar haideți să verificăm. S-a deschis votul amendamentul 10. A votat toată lumea, s-a închis votul și se respinge. Acum, textul original Okay. Original text. Deci, textul original, trimiterea 24, cine este pentru, împotriva, abține, se adoptă. 25 până la 28 împreună. Da? cine pentru, împotriva, abține, se adoptă. Amendamentul 12 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 13 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Și acum facem votul final, final vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Has everyone voted? A votat toată lumea? S-a închis votul și se adoptă 37 pentru, 18 împotriva, o abținere și felicitări, doamnei raportor și să sperăm că veți avea același succes și săptămâna viitoare în plen. Acum vă rog să fiți atenți la grupurile politice. Textul acesta va fi... Uh, doamna Gular a cerut să ia cuvântul. Da, vreau să mă refer la un punct, nu pe acest vot. Fiecare a votat cum a dorit, dar uh, am fost foarte surprinsă că astăzi Consiliul European discută despre un subiect foarte important și anume posibilitatea unui stat membru de a părăsi Uniunea Europeană sau modalitățile pentru a-l menține în Uniunea Europeană și parte din acest uh, aranjament de fapt se referă la competențe ECON, text asupra care noi suntem raportori și n-am avut nici măcar un schimb de opinii pe acest subiect în comisie. Și nu e foarte serios să trebuiască să votăm timp de ore și ore și ore pe uh, uh trimiterile ENVI uh, în loc să discutăm niște subiecte care ne privesc direct. I hope you have raised this question already at the Sper că ați apăcat acest lucru și la uh, coordonator acum două săptămâni la Strasburg. Da, dar vreau să o fac în întreaga comisie. Nu e o chestiune doar pentru uh, coordonatori. Da, dar știți că pregătirea acestei ședințe se face într-o altă ședință în care nu sunt eu președinte. Bun, atunci o să facem o pauză până când invitatul nostru, Heisenblum, domnul Heisenblum, va veni. So, dear colleagues. Ah, you need your... No, not at the beginning. Okay. So, dear colleagues, please... Stimați colegi, vă rog, ocupați loc. Îmi face o mare plăcere să-i eh, urez bun venit în acest moment președintele, președintelui Eurogrupului, eh, domnul președinte Jeroen Dijsselbloem, pe care îl invităm frecvent în cadrul dialogului nostru structurat. Eurogrupul își adoptă programul de lucru la fiecare șase luni și definește domeniile pe care își se va axa în perioada respectivă și stabilește agenda pentru întâlnirile următoare ale Eurogrupului. Agendele sunt indicative și, indicative și se pot schimba în funcție de evoluții ulterioare. În prima jumătate a anului 2016 am fost notificați că veți pune accentul pe coordonarea politicilor economice între membrii zonei euro, uh, vă veți focaliza pe programul de reajustare economică și Uniunea Bancară Europeană. Acestea sunt astfel subiectele de pe ordinea de zi. Ne face mare plăcere să uh, vă avem aici. Vom avea remarci introductive din partea președintelui în jur de 5 minute, după care sloturi de 5 minute de întrebări și răspunsuri cu posibilitatea de întrebări suplimentare dacă este timp și voi fi foarte strict cu timpul pentru ca toată lumea să aibă ocazia să intervină și după aceea avem a doua rundă, tot cu domnul Dijsselbrom, în cealaltă sa atribuție. Dacă timpul permite, vom aloca și e, timp suplimentar conform sistemului intervențiilor spontane. Dau cuvântul acum președintului Eurogrupului, Jerome Dijsselbrom. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnelor și domnilor, stimați eurodeputați, îmi face o mare plăcere să fiu aici la comisia dumneavoastră. În prima mea intervenție de astăzi, după cum a spus președintele dumneavoastră, compar, voi compara în fața dumneavoastră eh, imediat următor, eh, imediat ulterior, însă acum pun accentul pe munca Eurogrupului, ce am făcut și ce vom face în perioada următoare. Economia europeană se redresează și se îndreaptă în direcția cea bună conform evaluărilor pe iarna 2016 ale Comisiei, economia va crește într-un ritm moderat. Intrăm într-un al treilea an de redresare economică, care devine din ce în ce mai extinsă în statele membre. Ehm, tulburările de pe piețele uh, de valori în, din ultima vreme pot să arate în altă direcție, însă poziția noastră este mult mai solidă acum decât cu câțiva ani în urmă. Această volatilitate însă uh, sublinează importanța reducerii incertitudinilor. Vom face acest lucru prin implementarea cadrului de guvernanță fiscală politicile fiscale bune și investițiile bine gândite, reformele structurale și asigurarea unui sistem bancar stabil rămân probleme cheie de pe ordinea noastră de zi. Rata de deficit comun uh, continuă să scadă de la 6% în 2009 la 1,9% în acest an și datoriile guvernamentale au început și ele să scadă în multe state. Bineînțeles că redresarea noastră profită de uh, uh, prețurile actuale și astfel nu am terminat munca noastră. Trebuie să rezolvăm problema mare a șomajului și a divergențelor de performanță în zona euro. Mai mult au uh, crescut uh, riscurile în am aval datorită unui mediu extern, datorită scăderii creșterii în China și în alte economii emergente. Structural, economiile noastre trebuie să fie pregătite pentru viitor și este adevărat și pentru munca pe care am făcut-o cu băncile europene, cu ban- Uniunea Bancară, am dezvoltat mecanisme pentru a aduce stabilitate în sectorul financiar și pentru a reduce uh, Uh, riscul. Uh, am uh, crescut sumele de capital, de garanțiile de capital. Trebuie să continuăm cu reforma sectorului financiar. trebuie să consolidăm mm, Uniunea Bancară. Nu este vorba aici doar de EDIS și de fondul european de fondul unic de redresare trebuie să avem un uh, teren mai echitabil pentru bănci. Intrarea prevederilor de la Berna, ale pe Berd în ianuarie 2016, vor face acest lucru și suntem hotărâți să respectăm aceste reguli. Munca Eurogrupului din ultimele, ultimele luni o nouă, am introdus o nouă dimensiune în coordonarea noastră a politicilor economice. Ca urmare a raportului celor cinci președinți, recomandările din acest an pentru zona euro au fost emise la începutul semestrului european în noiembrie, deci înainte de publicarea recomandărilor specifice pe țară. Publicarea recomandărilor pentru zona euro ne permite să incorporăm aceste politici comune aceste provocări politice comune în semestrul european. Acestea vor fi consolidate în CSR-urile din mai, din, din luna mai. Eurogrup a purtat discuții tematice în legătură cu calitatea finanțelor publice și implicațiile fiscale ale sistemelor de pensii. Aceste discuții decurg din recomandările zonei euro pentru a da un impuls implementării reformelor pentru implementarea acestor CSR. Avem uh, în lucru și proiectul de buget uh, pentru 2016. În Portugalia, guvernul uh, anterior nu a transmis un buget uh, datorită alegerilor. O serie, pentru o serie de state membre era periclitată conformitatea cu pactul de stabilitate și creștere. Acest lucru a fost confirmat de ultimele uh, evaluări. Aceste state membre uh, Am examinat și proiectul de buget depus de Portugalia în 22 ianuarie și, am, și suntem de acord cu Comisia că și Portugalia este în risc de nu, non-conformitate cu pactul de creștere și dezvoltare. Portugalia ne-a asigurat că este pregătită să pregătească măsuri suplimentare pentru a fi implementate, pentru a se asigura că bugetul pe 2016 va fi conform Acum două țări cu probleme, Grecia și Cipru. La ultima mea vizită aici, în noiembrie anul trecut, am avut un schimb de opinii în legătură cu Grecia. De atunci au fost înregistrate progrese, dar rămân în continuare provocări. Autoritățile elene au, au recapitul, recapitalizat și revizuit sectorul bancar. Participarea sectorului privat în acest proces a fost binevenită și, în final, doar 5,4 miliarde dintr-o alocare de 25 miliarde rezervate pentru recapitalizarea băncilor au trebuit să fie utilizați. Sunt vești bune atât din, și din perspectiva durabilității datoriei. Prima misiune de evaluare a început în ce înțeleg din partea autorităților că uh, discuțiile au fost constructive și cu toate că calitatea reformelor de implementat ne preocupă cel mai mult, autoritățile trebuie să uh, urgenteze lucrurile pentru ca toate aceste măsuri să fie luate cât mai repede. Guvernul Elen uh, este conștient de urgența acestor măsuri și este în interesul tuturor ca măsurile să aibă loc cât mai repede. O parte a acestei evaluări o fac, uh, o reprezintă anumite chestiuni fiscale. Fondul de privatizare trebuie să facă parte din această primă evaluare, care trebuie să fie înființat Trebuie să se treacă la depolitizarea administrației, la reducerea birocrației, lupta împotriva evaziunii fiscale pentru a reda încrederea cetățenilor în felul în care funcționează statul și în capacitatea economiei de a genera bunăstare pentru toți. Unele dintre reformele necesare sunt dificile din punct de vedere politic și pentru societate, însă, sunt uh, de, însă este foarte important să se implementeze acordul din vara anului 2015. În final, programul de ajustare pentru Cipru. În ultimii trei ani, ani autoritățile cipriote ne-au demonstrat angajamentul lor și programul a fost gestionat foarte bine. Obiectivele fiscale au fost îndeplinite cu o mare marjă de manevră și programul structura, de reforme structurale a continuat. Ridicarea restricțiilor de capital anul trecut, după doar 2 ani, a fost o realizare majoră. Merită să reamintim că, în definitiv, Ciprul va necesita doar 2 miliarde din alocarea prevăzută de 10 miliarde. Ciprul este într-o poziție mult mai bună decât acum trei ani și s-a redresat mult mai repede decât uh, se anticipa. Așadar, nu am uh, primit nicio cerere pentru un aranjament ulterior și sunt uh, convins că Ciprul va reuși să se redreseze și să fie independent uh, fiscal. Vom evalua situația la reuniunea din martie. Cu toții sperăm în reunificarea Ciprului și Eurogrupul va evalua implicările acestui proces din perspectiva Uniunii Economice și Monetare. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule Dijsselbrom. Acum intervențiile din partea grupurilor politice. Primul, prima intervenție din partea PP-ului uh, o voi face chiar eu. Uh, nu anticipam acest lucru. Acum voi vorbi însă limba mea maternă, dacă îmi permiteți. Stimate domnule Dysel, vă mulțumesc foarte mult pentru explicațiile noastre. Vreau și eu să menționez o temă la care v-ați referit pe scurt, dar despre care am auzit câteva în ultimele săptămâni și ne-a îngrijorat. E vorba de proiectul de buget din Portugalia. Acest proiect de buget nu a fost înaintat numai foarte târziu, ci uh, a deviat foarte mult și de la acordurile pe care le-am uh, stabilit până acum și anume nu din cauza unei uh, probleme politice sau din cauza unei recesiuni economice, ci pentru că au trebuit să fie îndeplinite anumite promisiuni electorale. După o scrisoare de alertă din partea Comisiei, a existat câteva corecturi uh, în detaliu, dar deloc în uh, substanță, deci în conținut. Și în continuare, conținutul de 0,6 um, nu este, de exemplu, față de PIB, nu este deloc respectat, se ajunge în continuare la 0,1-0,2%. Însă, acest proiect uh, a trecut, acum se pare, și am înțeles că și la Eurogrup au existat foarte multe îngrijorări și că aceste îngrijorări au fost uh, și ele împărtășite și de comisie. Întrebarea este ce va face Eurogrupul pentru a avea grijă că ceea ce s-a stabilit inițial cu Portugalia să se și respecte. Nu numai în ceea ce privește felul în care este întocmit bugetul, dar și în execuția bugetului acesta. Pentru că, totuși, o țară care tocmai a ieșit din bailout acum ar fi bine să nu intre din nou în riscul de a intra din nou în bailout. Mulțumesc. Uh, um, uh, Mulțumesc, domnule Ferber. Bugetul Portugaliei a venit târziu din motive ușor de înțeles. A fost discutat intens uh, pentru că Eurogrupul face parte din aceste discuții, a fost discutat intens cu Comisia și în faza respectivă am înțeles că au fost implementate deja măsuri suplimentare. Pentru că diferența dintre uh, poziția dorită și cea reală era prea mare. Așadar, Comisia și-a exprimat uh, preocuparea și a uh, solicitat să se facă mai mult pentru a se respecta pactul și, în același timp, poate și mai relevant, uh, Uh, pentru ca Portugalia să-și păstreze accesul pe piețe. Noul guvern al Portugaliei a adăugat măsuri suplimentare pe care le-am discutat la Eurogrup, am fost o dezbatere destul de critică și colegul nostru portughez și-a exprimat angajamentul, nu în termeni generali, a fost de acord să înceapă deja pregătirea măsurilor suplimentare care să fie implementate în acest an dacă situația se deteriorează. Există îngrijorări serioase dacă ne uităm la evoluțiile și evaluarea de iarnă pentru Portugalia. Portugalia a ieșit din program fără niciun fel de asigurări în ceea ce privește liniile de creditare, deci este crucial ca Portugalia să rămână, să-și păstreze independența financiară și pentru acest lucru este nevoie de acces pe piețe. Guvernul portughez este foarte conștient de acest fapt și a exprimat angajamentul puternic către acest pact. Ce va face Eurogrupul? Vom reveni la discuții în primăvară pe baza noilor prevederi nu doar în legătură cu Portugalia, ci vom discuta toate grupurile de state care sunt uh, supuse riscului de nonconformitate. Uh, următoarele, următoarele estimări vor ieși în mai, am impresia. Urmează Pervaș din partea socialiștilor și democraților. Mulțumesc, domnule președinte. Nu știu dacă nu am, put, trebui, am trebuit să avem aceste discuții în spatele ușilor închise pentru a avea un schimb de opinii mai real, pentru că ați spus că situația economică a zonei euro este bună, poate pentru a asigura piețele. Mă mir că nu ați menționat impactul asupra economiei Uniunii și în special a zonei euro a al uh, primirii refugiaților. Poate ar fi util să spuneți ceva în acest sens. Ori, de asemenea, în aceste zile se discută despre referendumul britanic, despre Consiliul European din aceste zile. Consiliul European va trebui să mediteze la integrarea europeană Trebuie să înțelegeți ca unul dintre autorii raportului celor cinci președinți, trebuie să vă gândiți la felul în care puteți anticipa felul în care Uniunea, momentul în care Uniunea Europeană sau zona euro va trebui să hotărască felul în care își continuă integrarea Trebuie să asigurăm bune condiții de funcționare a economiei. Poate ideea unui buget al zonei euro ar fi mai puțin critică în acest uh, moment. Nu împărtășesc acest punct de vedere și văd aici că după mă întreb ce uh, ce se va întâmpla cu zona euro după terminarea acestor negocieri, după rezultatul referendumului britanic cum se gândește Eurogrupul la aceste perspective. Mulțumesc, doamnă Perez. Ați început să spuneți că ați, v-a surprins ce am spus despre situația economică. Continui să spun că evaluarea mea nu este determinată de uh, agitația de pe piețe din ultima săptămână sau două săptămâni există anumite tulburări pe piață, există într-un anumit fel uh, o mentalitate de criză uh, și la cel mai mic semn uh, suflăm și suflăm și în iaurt, eu cred că trebuie să facem o evaluare rațională și clară. Eu cred că economic ieșim din criză, Europa are rezultate relativ bune comparativ cu alte regiuni ale lumii, creșterea în zona euro este în momentul actual cam la același nivel ca în Statele Unite, însă Statele Unite ă, pare că și-au atins momentul maxim și acum încep să scadă ă, creșterea. În Europa însă continuăm să creștem. Sunt anumite circumstanțe favorizante, într-adevăr, ne-am gândit și noi la acest lucru. În al doilea rând, există și riscuri externe care apar deci m-am referit la ambele aspecte pe scurt în prezentarea mea. Atunci am evaluat situația, ne îndreptăm în direcția cea bună, este mult de făcut uh, la nivel social, politic și economic. Eu cred că trebuie să continuăm să uh, susținem investițiile în Europa, să vedem, să rezolvăm câteva dintre problemele structurale ale economiilor noastre, funcționare, legate de funcționarea piețelor și să continuăm să consolidăm Uniunea Bancară. Unii spun că băncile nu o duc foarte bine. Nu este adevărat. Băncile o duc mult mai bine acum decât înainte. Bineînțeles, în anumite bănci există negocieri unde, există portofolii de risc care sunt legate de situația economică. Nu există o baghetă magică pentru a face aceste riscul să dispară. Trebuie însă să nu să evaluăm situația realistă, nu fim super optimiști, dar nici să nu intrăm într-o psihologie de criză. Ce se va întâmpla în viitor? Criza uh, refugiaților nu ține doar de Germania. Toate statele din Uniunea Europeană trebuie să considere refugiații o problemă comună, care va fi efectul economic. Unii spun că faptul că Germania și alte state trebuie să cheltuiască mai mult pe acest uh, uh, flux de refugiați va avea efecte negative pe termen scurt, însă pe termen lung există și alte păreri. Nu putem să anticipăm ce se va întâmpla astăzi la Consiliul European în legătură cu aranjamentul britanic, însă procesul de integrare în Uniunea Monetară trebuie să continue și asta prezintă raportul celor cinci președinți atât cu măsuri pe termen scurt, integrarea piețelor de capital, uniunea bancară și măsuri pe termen lung care țin de capacitatea fiscală. Însă mai trebuie să uh, evaluăm lucrurile. Când vorbesc despre capacitatea fiscală, uh, aud o serie de idei, însă nu se știe de unde vor veni fondurile, care va fi mecanismul cel mai eficient, așadar uh, Trebuie să continuăm să lucrăm și să avem câteva propuneri mai bune. Vă mulțumesc uh, din partea ECR, domnul Marias. I will speak in Greek. Domnule Dyson, o să vorbesc în greacă. Stimate domnule Dyson, în șase luni au uh, trecut de când a fost impus memorandumul Greciei. Politica troică a eșuat, Datoria publică a crescut foarte mult, 130% din PIB în 2016 și în, în 2016 va fi peste 200% din PIB. 40% din uh, oameni trăiesc sub, solul, sub pragul sărăciei și avem un milion jumătate de mm, șomeri, uh, peste 15% din ei sunt tineri. Și Troica totuși insistă în continuare pe reducerea salariilor, pensiilor, pe politica de austeritate, pe impunerea de taxe noi, pe impunerea unui sistem nou de asigurare care va avea un impact clar negativ asupra agricultorilor și asupra pensionarilor. Troica și Eurogrupul pe care le prezidați noastră a eșuat, mai ales din cauza că marea parte a creditelor care au fost acordate după primele două pachete, în loc să fie investite în economia elena, au revenit în buzunarele celor care au și dat acești bani, ceea ce nu a făcut decât să îi dea mai multă putere domnului Zigmar Gabriel, care, președinte SPD fiind, a recunoscut că între prin cei 200 miliarde de euro uh, dați Greciei 145, la, 145 de miliarde s-au întors uh, la rambursarea creditelor. Astăzi, creditele non-rambursate sunt însă foarte ridicate, sunt foarte multe gospodării care nu mai au în curând un acoperiș, iar Troica și Eurogrupul au decis că aceste împrumuturi uh, toxice ale băncilor ar trebui să fie vândute la fondurile speculative. Aici, în fața comisiei noastre săptămâna trecută, domnul Draghi, când vorbea de aceste credite toxice în Grecia, a propus o soluție alternativă și anume a spus că aceste credite ar trebui să fie acordate sub formă de ADS ca garanție de către băncile italiene, de către BCE. Dumneavoastră, domnule blum care sunteți președintele Eurogrup și uh, ce părere aveți despre această variantă de a da BCE-ului aceste credite toxice mai degrabă decât să fie vândute și împachetate în fonduri speculative pe care după aceea o să ruineze alte gospodării. Mulțumesc, de fapt, i-am pus această întrebare și domnului Draghi, ca să știți. And, and you should put that question to... Și cred că chiar acolo este și locul ei acestei întrebări. Cred că acesta ar fi răspunsul meu scurt, dar o să vă dau și un răspuns mai lung. Cred că BCE-ul este totuși cea care trebuie să dea socoteală în ceea ce privește politica monetară și ceea ce face acum cu aceasta. Aveți dreptate că situația din Grecia, și acesta nu este un lucru nou, are legătură mare cu ceea ce se întâmplă în sectorul financiar și multe țări au fost la fel. Dacă vrem să mergem înapoi la cauza tuturor acestor probleme, cred că am uh, avut, uh, am dat credite prea mari, foarte mulți bani prea ieftini au intrat în economie și n-au fost investiți cum trebuie, într-o manieră productivă și atunci acum avem într-adevăr prea multe datorii. Însă acești bani care au fost acordați pentru salvarea băncilor europene, spuneți dumneavoastră, nu au fost acordați doar de aia, ci au înlocuit unele credite pe care societatea Elena le angajase, care erau mult mai scumpe acele credite și au fost refinanțate de către împrumuturi la nivel european care erau mult mai ieftine. Asta este de fapt ceea ce s-a întâmplat și aceasta a redus costurile acestor împrumuturi către Grecia. Deci, nu există o soluție rapidă. Grecia are multe probleme structurale în felul în care funcționează guvernul, sectorul public, în felul în care sunt organizate piețele și de aceea noi avem un program detaliat și foarte complex pentru Grecia. În momentul de față, cred că cuvântul cheie este încrederea. Noi vrem ca populația din Grecia să aibă încredere să-și investească din nou banii, să cheltuiască și nu numai să investească în bănci, ci și în economia reală, de exemplu, și băncile să fie disponibile pentru a face parte din lumea afacerilor și din tranzacțiile normale. Asta este poate cel mai important lucru care ar trebui să se întâmple și da, cred că Trebuie rezolvată și problema insolvenței, pentru că dacă vrem să avem un sistem bancar uh, sustenabil, avem nevoie și de un cadru de insolvență cât se poate de sănătos și astfel putem să garantăm că banca rezistă. Asta este ceea ce facem noi. Există o um, mare uh, interes pentru acest subiect și uh, redresarea economică include în sine încrederea. Iată de ce sunt foarte bucuros că guvernul Elen lucrează constructiv acum cu Troica și cu instituțiile pentru ca să facă pași suplimentari și pentru a putea să continue cu acest program. Pentru că ultimul lucru de care avem nevoie este să se blocheze un program. Sunt foarte pozitiv în ceea ce privește progresele care se vor face și sunt convins că o să reușim. Mulțumesc în numele liberalilor are cuvântul acum Curava Neuvenhuizen. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața, domnule Dieselbum. Mă bucur foarte mult să vă salut din nou aici în Parlamentul European astăzi. Astăzi aveți chiar două pălării cu care ați venit la această întâlnire și în ultimele săptămâni s-au întâmplat foarte multe. A devenit în primul rând foarte clar că sectorul uh, bancar este încă foarte slăbit, cum uh, s-a întâmplat și în Portugalia din cauza regulilor uh, bail-in, la Bancul Novu, de exemplu, au, uh, s-au creat multe anomalii și uh, în Italia creditele toxice sau creditele care nu mai puteau să dea, să fie productive, au ajuns să aibă un, re, un rating mai prost decât în Afganistan. Și în momentul în care s-a hotărât numirea unor bad banks, atunci Consecința a fost că sute de milioane de euro au fost pierdute de către mai multe bănci din Italia, ceea ce nu e neapărat foarte bine și util pentru stabilitatea sistemului bancar italian. Nici măcar nu vorbim aici de toate obligațiunile sau împrumuturile italiene din uh, toate băncile. Uh, și de pericolul pe care îl aduc acesta pentru stabilitate. E clar că situația este însă similară și în alte țări din uh, sud-estul Europei sau din sudul Europei. Comisia a făcut mai multe propuneri pentru a garanta un sistem de asigurare a depozitelor. Cred că un sistem de asigurare a depozitelor nu ar putea să, nu trebuie să ducă niciodată la o uniune ascunsă și în același timp îmi dați dreptate că în ultima vreme am putea avea, uh, am discutat că am putea avea o astfel de, un astfel de sistem de securizare a garanțiilor, a depozitelor, numai dacă există o armonizare bună și dacă se termină legăturile ascunse dintre state și uh, bănci. Trebuie să dăm mai multă putere băncilor și trebuie ca Uniunea de capital, Uniunea bancară să fie în fine introduse înainte să vorbim aici despre o asigurare a depozitelor. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna von Nivenhuizen. Această problemă ține de fapt de finalizarea Uniunii Bancare, așa cum uh, se spune. Am constatat de fapt de mai de mult că dacă avem un sistem de asigurare european, atunci trebuie să reușim. Însă întrebarea e când putem să-l implementăm și cât va mai trece până când putem finaliza într-adevăr Uniunea Bancară. Există țări care au fost foarte vocale, spunând că nu vor un astfel de sistem comun. Altele au spus că nu vor să discute despre reducerea riscurilor specifice pe care le avem sau nu în băncile noastre, cum ar fi, de exemplu, concentrarea obligațiunilor de stat în sistemele bancare naționale. Și uh, pe agenda ecofinului se regăsesc toate aceste puncte. Oricum, vreau să răspund și la cealaltă întrebare. Ce fac eu ca președinte ale COFIN este să încercăm să rezolvăm uh, ambele părți ale agendei, adică pe de o parte să spunem că trebuie să facem progres pe reducerea riscului, dar pe de altă parte și pe partajarea riscului. Să ne uităm, de exemplu, din perspectiva substanței, dar și din punct de vedere politic. Întrebarea e dacă vom avea succes sau nu. O să am auzit semnale de la diferite Um, bănci, de la diferite entități, dar ori și cum o fi, eu cred că trebuie să ne mișcăm, pentru că sectorul bancar în momentul de față este într-o situație mult mai bună, zic eu, decât a fost înainte. Foarte multe restructurări au avut deja loc și uh, regulile de supraveghere de asemenea trebuie să fie um, și ele revizuite. Trebuie să avem grijă să nu întârziem însă aceste măsuri. Chiar e absolut necesar să acționăm să facem uh, eforturi pentru ca sectorul bancar să avanseze în Uniune, să rezolvăm problemele așa cum sunt descrise de dumneavoastră și în același timp să finalizăm Uniunea Bancară pentru ca să putem avea un sistem european uh, de, um, de asigurări. Cum o să facem acest lucru? Probabil prin uh, discuții în următoarele luni și prin găsirea de soluții. Mulțumesc foarte mult. Acum numele GUE, Dimitris Papadimulis. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Dijsselbloem, bună ziua. Bun venit. Deja am avut ocazie să discutăm în cadrul săptămânii parlamentare. Poporul elen plătește cu costuri sociale enorme o gestiune foarte proastă de ani de zile, o guvernanță proastă care a dus la deficite și la programe deficitare din cauza unei austerități care a creat o recesiune și un șomaj foarte mare. Am constatat cu multă satisfacție, domnule Dijsselbloem, ceea ce ați spus astăzi în legătură cu discuțiile constructive cu autoritățile elene care au accelerat lucrurile pentru ca să se îmbunătățească situația și să revină încrederea. Am luat notă de asemenea și de ce a spus dumneavoastră la conferința de presă după ultimul Eurogrup și anume că șomajul uh, trebuie combătut și cu măsuri care trebuie să fie favorabile creșterii. În momentul în care există previziuni și estimări din partea noastră, din partea Comisiei, care arată că economia elenă poate să revină la un, o rată de creștere pozitivă după această vară, având în vedere că economia s-a îmbunătățit, climatul. Aș vrea să vă întreb în aceste condiții când considerați dumneavoastră și autoritățile elene că trebuie accelerate lucrurile pentru ca să se facă o primă evaluare acum. Când credeți că se poate face o primă evaluare de altfel? Când credeți că serviciile tehnice uh, o să revină la Atena pentru ca să vadă cum au evoluat lucrurile și să evalueze lucrurile. Vreau să mai spun ceva pe către colegii care nu cunosc foarte bine situația. Partidele care au guvernat timp de 35 de ani Grecia puseseră pe picioare un sistem de asigurări cu 450 de case de asigurări și uh, acest guvern încearcă să facă o reformă foarte dificilă, o reformă care să fie și echitabilă pentru pensionari și pentru ceilalți uh, pentru ca să creeze o singură casă de asigurări. Întrebarea este, pe care vreau să vă adresez dumneavoastră și domnului Dijsselbloem, dacă puteți să organizați o astfel de reformă în țara dumneavoastră. E foarte ușor să tragi cu pușca în ambulanță, dar trebuie să vedem mai întâi ce se întâmplă în grădina noastră mai întâi. Um, thank you very much. Mulțumesc, domnule papa Dimulis. Cred că aveați dreptate când ați început spunând că multe din uh, probleme au fost gestionate, au fost create de o proastă guvernanță timp de decenii. Apoi dumneavoastră ați criticat programul, ați spus că prea multă austeritate a dus la răutățirea situației. Însă trebuie să vă dați seama că în momentul în care au apărut cifrele reale despre bugetul uh, Elen, s-a constatat că era vorba de minus 15 la deficit și acesta a fost începutul uh, crizei. Acolo ne-am dat seama în ce situație era Grecia, de fapt. Deci austeritatea, da, a fost parte dintr-un program pe termen lung pentru a ne întoarce la un buget solid. Este inevitabil, cred, pentru toată lumea să uh, ajungă la un buget sustenabil și solid la nivelul țării sale. Însă, ideea cea mai importantă este să primim mai multă, să avem mai multă încredere între partenerii europeni, dar mai ales în Grecia. Întrebarea cheie este când trebuie să se facă revizuirea. Cred că trebuie să se facă cât de repede. a fost foarte bine că Grecia a făcut mai multe propuneri pentru reforma sistemului de pensii, însă mai există multe lucruri care trebuie să rezolve lacunele fiscale, mai ales în următorii ani. Deci, pe termen lung, propunerea pare să fie pozitivă, sustenabilă, însă trebuie să rezolvăm și lacunele fiscale pe termen scurt. Asta este ceea ce încearcă acum instituțiile să recalibreze, să facă mai multe propuneri pe termen scurt pentru a putea combate aceste lacune. Nu știu când se va întâmpla aceasta, dar sigur există un interes comun și puteți să fiți uh, liniștit că există un interes comun de a o rezolva cât de repede această problemă. Mulțumesc în numele verzilor Filip Lambert. Dijsselbloem, uh, first Uh, I've seen that the... Mulțumesc foarte mult, domnule Desemblom. Da, ați vorbit despre sporirea transparenței la nivel de Eurogrup. Salut acest lucru, am cerut de multă vreme acest lucru. Și aș vrea să știu dacă există vreun angajament din partea dumneavoastră să se publice procesele verbale ale ședințelor Eurogrupului. Ce anume se poate face aici? Dumneavoastră? Eu aș fi mai degrabă de acord cu pervanș, care uh, să fim mai prudenți Știm că anumite bănci europene sunt angajate pe piețe financiare, pe activități financiare, care pot duce la o scădere a calității portofoliilor lor, pe de o parte, și de asemenea duce la, la o lipsă de încredere din cauza expunerii anumitor instituții bancare sistemice la anumite activități bancare care uh, pun probleme și dumneavoastră se pare că subestimați un pic riscurile și nu avem exact aceeași evaluare. Apoi ați menționat și reforma pensiilor. Uh, știți că există un raport în acest sens uh, pe un sistem de reformă care se bazează pe doi piloni și s-a analizat diferite scenarii și s-a ajuns la concluzia că e nevoie de 10 miliarde de euro pentru un, un sistem care să fie capabil să reziste în caz de probleme. Eu cred că e nevoie de o cooperare între diferitele sisteme de pensii tocmai pentru a acoperi neajunsurile și e clar că acestea vor, vor avea exact același sistem uh, Uh, care le va pune la încercare, așa cum va pune la încercare și sistemul de pensii. Care este părerea dumneavoastră pe acest punct? Mulțumesc, domnule Lambert. Mai întâi, în ceea ce privește transparența, noi la Eurogrup am ajuns la concluzia că înainte de a uh, avea ședințele vom publica agendele, ordinele de zi ale ședinței noastre. E oricum mai multă informație disponibilă decât era pe în trecut. Uh, putem să punem la dispoziție și un rezumat al discuțiilor, nu neapărat procesele verbale, ci un rezumat care oricum o să vă dea o idee despre felul în care s-au derulat discuțiile și concluziile la care am ajuns pe diferite subiecte. Cam astfel vom proceda. De asemenea, încercăm să divulgăm cât mai multe informații cu putință, cât mai multe documente și cât mai repede Însă, de multe ori, nu uitați, aceste documente nu sunt proprietatea noastră a Eurogrupului, ci ne sunt înaintate și de alte organisme și trebuie să vedem dacă avem sau nu capacitatea de a le publica. Oricum, în orice caz, veți avea mai multe detalii referitor la felul în care lucrează Eurogrupul. Cel puțin aceasta este intenția mea, să pun la dispoziție cât mai multe uh, documente cu putință și cât mai repede cu putință, în așa fel încât să putem asigura transparența de care avem nevoie, pentru că E ceva bine să poți permite ca informația să circule. Apoi, lipsa de încredere față de piețe, de față de bănci. A spus că uh, piețele nu sunt neapărat de acord cu mine. Uh, eu, asta, asta spuneți în fond. Da, eu uh, de multe ori sunt uh, de acord cu piețele, dar sunt și foarte multe cazuri că nu sunt de acord cu ele și de asta piețele ar trebui deja să fie de acord între ele. Uh, Uh, deci singurul lucru pe care îl putem spune despre piețe și bănci în ultimele săptămâni este că au fost foarte multe activități în toate direcțiile și nu numai în Europa, ci și peste tot în lume și pe piața americană și așa mai departe. Dar care sunt uh, părerile dumneavoastră în ceea ce privește riscul? Pot să vă spun că am făcut foarte multe muncă și băncile noastre sunt într-o situație mult mai bună. Regulile sunt mai stricte, cerințele de capital au fost părite, există supraveghere. Și e clar că nivelul este mult mai strict acum. Deci astea sunt evoluții bune. Acum, mai sunt în continuare probleme la nivel de bănci? Da, evident. Evident că nu putem să spunem că totul s-a rezolvat. Dar uh, și e clar că există în continuare portofolii care pun, uh, poate pun probleme pe anumite activități, tipuri de activități bancare. E nevoie de adaptare, de ajustare. Anumiți investitori de-abia acum realizează că bă, în portofoliile lor sunt anumite produse nu neapărat foarte bune și bă, cer băncilor să reacționeze. Însă tocmai asta e și scopul ă, activităților noastre. Unde au fost oamenii ăștia până acum? Pe ce planetă? Nu au, de ce n-au realizat mai devreme? Apoi, în ceea ce privește activitățile de retail și consumatorii, produsele care sunt ă, puse pe piață. Dacă acești consumatori nu au fost corect informați, atunci e clar că asta pune probleme serioase. E pentru că un consumator, un uh, client, trebuia să fie informat în mod corect în ceea ce privește aceste instrumente financiare. Deci, vedeți, în mod structural, treptat, treptat, ajungem la o situație mai bună. Ne aflăm într-o poziție mai bună. Apoi, riscurile sistemice la sistemele de la pensii. Da, nu știu, noastră poate vă să vă concentrați pe sistemul uh, olandez de pensii. Da, știu că există diferențe mari între diferitele uh, sisteme de pensii și s-a acordat atenție sistemelor de la noi, din uh, țările de jos. Au existat critici în ceea ce privește angajamentele pe termen lung și felul în care aceste sisteme trebuie să fie finanțate, pentru că nu sunt foarte concordate cu dobânzile, uh, pentru că în momentul de față acestea sunt foarte scăzute. Dar, bun, asta nu e o informație nouă pe care vă dau eu acum, ci uh, asta e o provocare pentru asigurări, pentru sistemele de pensii și e o provocare și pentru modelul de business pentru multe bănci. Mulțumesc și acum din partea FDD, domnul Marcovale. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă pun două întrebări pentru că sunteți aici și ca președinte Eurogrup Ecofin, dar și ca ministru olandez, oarecum uh, un fel de embrion al superministrului uh, de finanțe pentru zona euro, cum a fost el prevăzut de către raportul celor cinci președinți. O opinie aș vrea de la noastră cu privire la sistemul bancar european, fiind dat că se discute despre titlurile de stat uh, cu risc sau nu. În uh, lista, în ceea ce privește sarcinile pe care le aveți dumneavoastră, vreau să vă întreb uh, dacă aceste sarcini preved mai degrabă o supraveghere suplimentară prudențială a riscurilor de, titl, legate de titlurile de stat sau mai degrabă aveți o abordare directă, pentru că, după cum știți că în zona euro există foarte multe diferențe de rating și deci avem diferențe de ponderare a riscului. Aceasta ar putea să fie o bombă atomică în momentul în care ar fi contabilizate aceste titluri, care sunt foarte riscante din punct de vedere al spațiului uh, comun, de, dacă ne gândim la țările din zona mediterană față de cele din nordul Europei. Altceva în legătură cu evaluarea de calitatea activelor, vreau să știu dacă dumneavoastră aveți o listă a celor titluri mai uh, periculoase și a celor derivate care nu sunt încă listate și care sunt periculoase. Și altceva, dezechilibrele economice, fiind dat că s-au atacat mult țări mediteranene, de exemplu Grecia, și s-au dat multe indicații de uh, de valorizarea salariilor și fondurilor de privatizare, în momentul în care avem o monedă care nu este neapărat uh, expresia unei zone valutare, ci mai degrabă de mai multe obligații, o sumă de obligații între țări care au dezechilibre economice mari, în care sunt într-o concurență de, a deficitelor, uh, Olanda având un deficit, de exemplu, foarte ridicat și Germania la fel. Așadar, uh, având în vedere că Olanda, de exemplu, are și uh, hotărârile fiscale pe care le aplică pentru ca să distorsioneze concurența. Vreau să vă întreb dacă, după părerea noastră, nu e cumva puțin nedrept să arătați cu degetul la acele țări care sunt de obicei din sudul Europei pentru non-compliance, pentru non-conformitate, când Olanda și Germania sunt în situația în care sunt. Mulțumesc! Right. Uh, thank you very much, Mr. Valley. Mulțumesc foarte mult, domnule Vali. Prima întrebare se referea la uh, abordarea față de riscurile care în continuare mai subzistă și uh, concentrarea acestor titluri suverane, promuturi datorii de stat. Cum anume putem face față acestui risc? E bine, eu cred că e nevoie mai întâi de o abordare progresivă, treptată. Nu putem cere băncilor care au fost, care au fost structurate într-un anumit fel și care și-au organizat uh, activitatea într-un anumit fel să se reorganizeze total într-o perioadă, într-un răstimp foarte scurt. Deci e nevoie de o abordare uh, destul de treptată și nu pot fi foarte precis acum, pentru că e o abordare care de-abia a fost lansată și e clar că e nevoie de mai multă muncă în acest sens. E nevoie de o perioadă de tranziție. Uh, Fondul uh, unic de redresare, de asemenea, prevede o perioadă de uh, tranziție până în 2024, așa că haideți să utilizăm acest timp pentru a putea evalua aceste riscuri și, în același timp, încetul cu încetul să le reducem să uh, putem să ne asigurăm că avem garanțiile necesare și depozitele necesare pentru a face față acestor riscuri. Apoi, ați spus că am atacat anumite țări. Sincer, nu cred că am atacat anumite țări. Eu cred că cu toții trebuie să facem față unor dezechilibre macroeconomice, unor riscuri care continuă să existe, dar acestea sunt diferite în funcție de țară. Există țări cu surplusuri foarte mari și care trebuie să facă față acestei probleme. Spre exemplu, în țara mea surplusul va scădea pentru că aveam un sistem de pensii foarte mare avem fonduri de pensii foarte mari, care au fost de astfel menționate adinaori, au, fost, au investit în afara țărilor de jos, au investit în afara Europei și acum vrem să le determinăm să investească mai ales în țările de jos și mai ales în Europa. Și să sperăm că vom avea succes. Însă mai sunt și alte motive pentru care surplusul în anumite țări este destul de mare. Uh, apoi, populația în țările de jos va îmbătrâni în următorii 10 ani. Și deci surplusul e clar că treptat se va reduce. Deci, nu avem prea multă marjă de manevră fiscală. Încercăm să, uh, să respectăm toate regulile din pactul fiscal. Și mai sunt și anumite țări care au anumite surplusuri bazate pe uh, activități fiscale ce um, dacă e să, uh, am, am, am mers în aceste țări și le-am încurajat să investească acest surplus în infrastructuri. Deci nu e vorba aici de faptul că eu atac anumite țări, ci încerc să le încurajez să-și asume răspunderile și să facă fața provocărilor cu care se confruntă. Acum, dacă îmi permiteți o ultimă observație în ceea ce privește sistemul de impozitare și cu siguranță că acest subiect va fi abordat și în cea de-a doua parte, când îmi pun pălăria de președinte ECOFIN, eu, ca și președinte ECOFIN, voi face tot ceea ce stă în putință pentru ca această reorganizare fiscală să fie realizată, pentru că este singura cale pentru a înregistra progres. Pentru că există acum concurență fiscală și trebuie să punem capăt acesteia. Trebuie să o reducem. Trebuie să avem o armonizare și uh, deocamdată acest lucru nu s-a realizat și va trebui să uh, facem acest lucru respectând și standardele internaționale. Președintele, mulțumesc foarte mult și domnul Aneman din partea ENF. Yes, here it is. Uh, thank you, Mr. Dasselblum. Um, Mulțumesc, domnule Dijsselbloem. Avantajul când iei cuvântul ultimul este că ai deja o imagine de ansamblu. Și cred că nimeni nu s-a referit la Deutsche Bank. Nimeni. Bun, noastră veniți cu un mesaj plin de speranțe, logica asta face parte din funcția dumneavoastră, dar încetul cu încetul, dintr-o dată toată lumea vă transformă așa într-un fel de lider conducător pe care îl urmăm cu încredere pentru că are cuvinte frumoase. Uh, dar e o poziție cam periculoasă, așa. Uh, ședința Eurogrup din 11 ianuarie. Noastră a spus că uh, redresarea economică continuă și trebuie să fie întărită și Uniunea Europeană să află într-o situație mult mai bună decât acum câțiva ani de zile. A spus de asemenea că da, e adevărat acest lucru și pentru băncile europene, mare parte din riscul mondial, uh, uh, de fapt, nu mai ține de zona euro. Sincer, e un fel de discurs așa de... Uh, Uh, credință religioasă. Uh, ne miră faptul că în februarie 2016 nu se, Eurogrupul nu spune că de fapt creșterea nu uh, e așa cum ar trebui să fie, ci ni se spune că de fapt nu, în alte țări creșterea e mai mare decât în Europa. Domnul Draghi chiar săptămâna aceasta a trebuit să recunoască că 60 de miliarde de euro pe lună Uh, nu au investit, nu au dus la rezultate foarte concrete și că dobânzele vor trebui să mai scadă încă o dată dacă vrem să avem un pic de creștere economică. Deci domnul Draghi, ca urmare a unei discuții referitor la Deutsche Bank, a recunoscut că trei stele de rezistență n-au dat rezultate prea impresionante în ultima vreme și că uh, pentru multe bănci mari europene ne putem confrunta cu o situație de instabilitate. Uh, Deutsche Bank, Banco de Paschi, nimeni nu vorbește despre ele, însă e vorba de riscuri reale. Așa că, domnule Dijsselbloem, oare n-ați putea să fiți un pic mai modest, mai umile? N-ați putea, vă rog frumos, să recunoașteți că uh, avem probleme în loc să ne spuneți povești și să ne spuneți că, de fapt, riscul e în, în intern. Există un risc în euro, această zonă euro și există un risc în structura sa. Nu, vă rog, nu mai faceți ca și cum noi nu avem niciun fel de probleme my impression is that you... Da, mulțumesc foarte mult. Uh, am impresia că noastră sunteți dezamăgiți de faptul că lucrurile se îmbunătățesc în zona euro și întrebarea aia mm, cea mai bună e de ce sunteți așa de dezamăgit? Da, eu cred că în continuare avem o grămadă de probleme. Însă acestea sunt diferite în funcție de țări. Unele țări, a, există creștere, peste 5% în Irlanda, 3 și jumătate în Spania și media e mai degrabă de 2%. S-au redus deficitele, nu? În unele țări mai repede, în altele mai uh, lent, însă în orice caz um, demersul acesta va continua. Și e adevărat că toate țările s-au întors la o situație de creștere cu excep- excepția Greciei, dar să sperăm că poate mai târziu anul acesta și acolo va fi greș- creștere și că rata va spori. Dar uh, e clar că există în continuare multe riscuri. Multe riscuri sunt în interiorul zonei euro. Eu n-am spus că totul e perfect. Dar riscul cel mai mare vine din afara zonei euro. Poate nu vă place asta. Poate noastră vrea să faceți o altă demonstrație, că nu vă place moneda euro, că nu vă place zona euro. Habar n-am, nu știu care e intenția dumneavoastră, dar eu, ca să fiu sincer, am impresia că nu vă doriți această uniune economică și monetară actuală. Bun. Dar nu eu sunt cel care ascunde lucrurile sub covor, nu le dezbatem. Asta e poziția mea. Further remark, you have still a minute. Alte observații, mai aveți un minut? Vreau doar să spun că domnul Dijsselbloem continuă să spună și să facă ceea ce eu îmi doresc să nu mai facă, adică să inducă în eroare pe cetățenii Uniunii. Deci nu a fost o întrebare. Dăm din nou cuvântul PPE-ului Eva Panova. Mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule președinte. Nu. Până acum, uh, răspunsurile dumneavoastră mi s-au părut destul de concrete și exemplare. Acestea fiind spuse, ați reușit să răspundeți la uh, întrebarea principală pe care vreau să vă pun în legătură cu uh, cel de-al treilea pilon al Uniunii Bancare, EDIS. Această săptămână ați adoptat primul uh, raport anual în legătură cu Uniunea Bancară, în care am declarat foarte clar că trebuie să punem pe picior de egalitate uh, mecanismul de reducere de risc și de împărțirea riscului Acestea fiind spuse, aș dori să pun o întrebare mai generală, dacă încercați, dacă puteți să răspundeți la fel de precis, este o întrebare generală, dar despre viitor. Până acum, economia ne-a unit în Uniunea Euro- Europeană. Care credeți că sunt perspectivele pentru, ca, pentru economia zonei euro în lunile viitoare și ne putem baza ca economia să reprezinte o ancoră pentru consens în Uniunea Europeană în viitor, care considerați că sunt provocările cele mai semnificative uh, în domeniul economic care ne stau în față. Cred că dacă menținem calea de consolidare fiscală, care a fost gradată, nu așa de radicală cum spun unii, dacă păstrăm această cale de consolidare fiscală, dacă putem crește investițiile în sectorul public, eh, dacă este posibil, dar în mod sigur în sectorul privat, de exemplu în Uniunea Pieselor de Capital, trebuie să consolidăm băncile, să continuăm să eh, mergem spre rezolvarea problemelor din acest domeniu, atunci creșterea va continua. Însă Europa are o problemă cu îmbătrânirea și o creștere scăzută a productivității. Nu putem să facem nimic în legătură cu îmbunătățirea. În ceea ce privește creșterea productivității, aceasta este o provocare pe termen lung a Europei și de aceea spun că nu este vorba doar de a cheltui mai mulți bani, cu toții ne-am dorit să facem acest lucru, însă este vorba și de, chel- de calitatea cheltuielilor publice. Unele state, în timpul crizei, au reușit să își mențină bugetele pentru educație, cercetare și dezvoltare, altele nu. Asta este crucial pentru perspectiva de termen, pe termen lung al, a economiei noastre. Să creștem calitatea educației, cercetării și dezvoltării este un lucru cheie pentru creșterea potențială a Europei. Așadar, mai avem încă multe, multe de făcut, dar cred că am luat-o în direcția cea bună. O întrebare suplimentară, mai aveți un pic de timp? Înainte de a-i da cuvântul următorului vorbitor uh, de la SNT, Nina Gil, trebuie să vă părăsesc, dar Peter Simon va prelua președinția. Nina, hai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit în primul rând, vă mulțumesc dumneavoastră pentru scrisoarea pe care am primit-o ieri, uh, scrisoarea de asigurare că fondurile pentru piețele monetare sunt o prioritate pentru președinția olandeză și că uh, veți continua la Consiliu. Nu cred că problemele sunt extrem de grave vom reuși să ajungem la un acord în Parlament. Vreau să vă subliniez de ce este foarte important să înaintăm. Sectorul gestionării activelor este unul crucial și este sensibil la riscurile sistemice, care trebuie să fie tratate în mod corespunzător de către Europa pentru că avem obligații internaționale de respectat. Pentru mine și cred și că și pentru comisia noastră, este absolut necesar să înaintăm pe fondurile financiare. Însă este nevoie de uh, voință politică. Dumne- noi contăm pe dumneavoastră uh, pentru a depăși diferențele de la Consiliu, dar Trecând mai departe, punându-vă o întrebare în calitate de președinte al Eurogrupului, ați declarat că sunteți în favoarea unei reforme treptate a zonei euro și înțeleg acest lucru. Asta s-ar face în mod normal, însă nu suntem în situații normale. Nu este vorba aici doar de problema Regatului Unit. Eu vin din Regatul Unit, economia noastră este legată foarte îndeaproape de zona euro și este important să înaintăm și să găsim soluții pe termen lung. Însă, de asemenea, și criza refugiaților. Atunci când discut cu cetățenii obișnuiți, ei așteaptă rezultate. Ei ne spun, îmi spun, deja situația durează de câțiva ani uh, cu, cu problemele financiare din Europa și trebuie să Uh, există o evoluție. Deci, ei se așteaptă ca dumneavoastră să găsiți soluții. Primeștia este că vom uh, cădea în mâinile euroscepticilor ca, și ca cetățenii să-și piardă încrederea în Uniunea Europeană. Cetățenii vor să uh, da niște rezultate. Sper că președinția dumneavoastră va putea să uh, găsească un plan clar de reformă pentru a fi implementat de următoarele președinții ale Consiliului. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, doamna Gil. În ceea ce privește fondurile de piață monetară, voi face tot ce, ceea ce îmi stă în putere, asta vă pot spune și nu cred că este imposibil. Sper că în următoarele luni de pe partea Consiliului, pentru că uneori există blocaje la Parlament, dar acum avem un blocaj la Consiliu, nu putem să găsim o soluție. Sper că peste câteva luni să pot să vin în fața dumneavoastră cu o poziție. Uh, vă mulțumesc oricum pentru susținere. Într-adevăr, există urgențe de a îmbunătăți ceea ce facem, ați menționat uh, marele provocări, însă dacă pot să reiau întrebarea dumneavoastră, aș spune că în primul rând în Regatul Unit există un sentiment că felul în care văd ei Uniunea Europeană este diferit de felul în care vede restul lumii Uniunea Europeană și cred că nu este adevărat. Toți vrem să vrem rezultate, toți vrem cooperare, cu toții avem probleme cu migrația, nu doar Regatul Unit și problemele cu sectorul financiar nu sunt doar pe continent, ci și în Regatul Unit. Așadar, cred că există motive de a progresa împreună. Acesta ar fi mesajul meu astăzi pentru Regatul Unit. După cum știți, astăzi e o zi foarte importantă în acest sens. Așadar, avem uh, foarte mult de lucru și uh, sectorul financiar din Regatul Unit ar trebui să uh, aibă un rol de jucat pe piețele financiare în comun. Eu mm, caut progres cât mai mare mm, ca președintele Eurogrup și la Ecofin când spun că trebuie să evoluăm, că trebuie să evoluăm trata, treptat, vorbesc despre guvernanța zonei euro, unii își doresc pași uriași, am făcut acest lucru în trecut și am creat riscuri prin această modalitate. Așadar, trebuie să ne aprofundăm cooperarea într-o uniune monetară bine gândită, pentru că nu vreau ca peste 10 ani să ne întrebăm de ce am făcut un lucru sau altul și de ce ne-am asumat anumite riscuri. Urmează George Schiotos din partea PPE. Vă mulțumesc. Aș dori să intrați mai în detaliu în ceea ce privește negocierile cu guvernul elen. Așa, sunteți de acord că guvernul elen trebuie să își asume acest program, însă pentru pentru că acest lucru să se întâmple, trebuie ca acest program să fie explicat uh, cetățenilor eleni, reprezentanții femei și guvernatorul băncii elene insistă pe necesitatea de a reduce pensiile. Pe de altă parte, avem guvernul care insistă că nu va avea loc o reducere a pensiilor. Ce se va întâmpla aici? Ați menționat problemele fiscale. Care este diferența între guvernul elen și instituțiile europene și poate FMI? Ați vorbit de anumite diferențe în legătură cu fondul de privatizare. Aveți alte informații? După aceea, modernizarea statului este o idee foarte ambițioasă pentru că Sirizul, Siriza încearcă să controleze statul, nu să-l modernizeze în Grecia. Însă aș dori să intrați mai în detaliu pentru că vrem să comunicăm toate aceste aspecte, diferențele și compromisurile către poporul grec. Mi se pare un lucru foarte important. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Chetos. Mi este foarte greu în acest moment să intru mai în detaliu. În general, aș putea spune că propunerea care a fost făcută pentru un sistem durabil de pensii vizează și durabilitatea financiară a sistemului, care trebuie să fie autosustenabil. Până acum, bugetul anual a trebuit să financeze în mare măsură sistemul de pensii, ceea ce a dus la o povară excesivă asupra bugetului problema cheie acum este ce proporțiile din povară trebuie purtate de către pensionarii actuali și este o întrebare valabilă pentru toate statele noastre. Există modalități alternative de a uh, trece peste persoane, peste problemele fiscale pe termen scurt, dacă trebuie să fie făcute mai multe reduceri, unde să aibă loc acestea nu pot să intru mai în detaliu pentru că aceste lucruri se discută în acest moment la Atena. Deci doar atât pot să vă spun. De asemenea, ordinea în care au loc lucrurile, pentru că s-au pus multe întrebări cum, când se va ajunge la durabilitatea datoriei. Există o logică acolo, însă, și anume, trebuie să existe un acord pe a fiscală, care are legătură cu nou sistem de pensii, și după acest lucru putem să calculăm uh, care vor va fi nivelul datoriei în următorii ani este legat de durabilitatea bugetului. După cum știți, am luat abordarea de a avea o plată anuală a datoriei și în aceste estimări vor exista câteva vârfuri în următorii ani care vor fi niște plăți dificile. Dacă există durabilitate fiscală, vom putea să evaluăm și uh, aceste plățele datoriei. Aceasta va fi abordarea noastră și sper să o putem face cât mai rapid posibil. Mulțumesc. Următorul pe listă pentru SCD, Udo Bulman. Mulțumesc, domnule președinte. Dijsselbloem. Eu nu sunt singurul în cercul colegilor cărora cred că le este greu să aibă un dialog business as usual cu dumneavoastră în cele două funcții pe care le reprezentați aici. Și doamna Gel a spus și doamna Beres a menționat faptul că situația la granițele Europei, catastrofa umanitară în regiunile uh, vecine ale Uniunii Europene, dar și lupta în uh, interiorul societății noastre pentru a găsi soluții umanitare, fac să pară puțin uh, mai relative definițiile riscurilor majore. Eu cred că riscurile majore pentru noi ca instituții există, dar sunt mai ales pentru oamenii implicați. Nu pot să-mi imaginez să ajungem la o incapacitate de a găsi soluții umanitare și de, să ne blocăm în incapacitatea de acțiune a euroului aici. De curând, o contribuție importantă a ministrului de economie al Germaniei a fost că nu vom putea reuși această abordare decât dacă avem o, pol o politică comună la nivelul UE uh, care să fie de la înălțimea politicilor noastre economice. Și vreau să știu dacă noastră sunteți de acord cu această afirmație, dacă discutați despre cât ar costa să găsim soluții umanitare de securizare a frontierelor comune, de integrare în societățile noastre, de ajutor în urgență în taberele din Siria și în țările vecine, pentru ca oamenii să poată să păstreze ajutoarele, uh, nivelul cât de cât decent de trai. Care este discuția în uh, Eurogrup? Credeți că se potrivește această discuție acolo? Și dacă da, uh, dacă nu și considerați că trebuie să fie discutată la Ecofin, vreau să știu dacă șeful Eurogrupului poate să-i facă șefului Ecofin această propunere de a vorbi la Ecofin despre acest subiect. M-ar interesa așadar propunerea dumneavoastră pe această temă și care este părerea noastră în cele două funcții pe care le reprezentați aici. Da, mulțumesc. Domnule Bulman. Vreau să spun ceva despre rolurile pe care trebuie să le joc, dar nu o să spun acum uh, aceasta, pentru că trebuie să îmi îndeplinesc aceste două roluri. Uh, nu e vorba de un subiect care s-a discutat uh, amplu la Eurogrup, dar s-a discutat uh, în multe ocazii la Ecofin și sub președinția trecută și probabil se va discuta și în președinția viitoare și cu siguranță s-a discutat mult în ultimele luni din perspective diferite despre cât va costa și cum vom finanța ceea ce urmează. Era vorba de costurile pe care trebuie să le suporte statele membre acum, care sunt diferite, pentru că sunt uh, țări în care refugiații intră în Europa, țări de tranzit și țări de destinație. Și uh, avem câteva țări care sunt cumva în afara rutei migranților. Comisia a exprimat deja opinia sa pe acest subiect. Costurile naționale care ar fi, dacă ne uităm la bugetele naționale, și să vedem cum evoluează aceste costuri, în primul rând, aceasta e una din probleme. Altă chestiune care ține de agenda ECOFIN este bugetul european. Dacă avem destulă flexibilitate în buget pentru a investi mai mult în uh, controlele frontieră sau pentru a investi, de exemplu, în, și caut cuvântul în engleză, spune vorbitorul, în investiția în hotspot-uri în Grecia sau în taberele de refugiați în Turcia. E vorba de o provocare la nivel național care este distribuită foarte inegal în statele membre și care este o provocare foarte mare pentru toată lumea. Suntem cu toții de acord, cred că e nevoie de mai multă flexibilitate la bugetul european pentru ca să permitem uh, să gestionăm aceste costuri, să găsim soluții umanitare, dar bineînțeles că um, întrebarea principală este cum să găsim aceste soluții. Putem să așteptăm o propunere din partea dumneavoastră care să vină către Eurogrup și către grupul ECOFIN pentru ca să se facă o prezentare, o propunere Consiliului să meargă în această direcție? Cred că multe din discuțiile despre ce este necesar au loc acum de partea ministrilor pentru migrații, ministrilor justiției. Aici se întâmplă majoritatea discuțiilor despre ce este nevoie ca investiții în controlul frontierelor, investiții în Grecia, în Turcia, și apoi cu Comisia vom discuta despre cum să integrăm aceasta în buget. Aș spune și că o parte din revizuirea la jumătatea perioadei, nu știu dacă Comisia va putea veni cu această propunere, dar o parte din ea și din uh, cadrul financiar va trebui să se facă uh, în cadrul revizuirii. Very urgent uh, Trebuie să integrăm acest punct uh, foarte urgent în bugetul european, nu e niciun dubiu. Următorul vorbitor uh, din partea PP, domnul Sanda. Iar în Mulțumesc, voi vorbi în spaniolă. Domnule președintele Eurogrupului, patru întrebări pe scurt. Luni, președintele BCE, în la comisia noastră, ne-a spus că trebuie să creștem investițiile, să Uh, scădem impozitele și să îndeplinim pactul de creștere și uh, și credeți că este posibilă această quadratură a cercului? Pot să o facă statele membre independent sau consolidate? În ceea ce privește Brexit, logica ne face să ne gândim că ne aflăm în fața unei oportunități de a accelera uh, integrarea zonei euro. Credeți că vom reuși acest lucru? Credeți că este periclitată piața unică, Uniunea Bancară uh, în această dezbatere din Consiliul de azi? În ceea ce privește EDIS, uh, schema de garantare a depunerilor, credeți că uh, Consiliul poate ajunge la un acord și, în ultimul rând, în ceea ce privește securitizarea, pentru care raportori sunt suntem raportori eu și colegul olandez Paul Tang. Ehm, presupun că susțineți această propunere, dar ehm, vreau să vă întreb dacă și pe dumneavoastră vă îngrijorează calendarul. Vă mulțumesc. Ehm, vă mulțumesc foarte mult. Cred că investițiile suplimentare au fost uh, în lipsă în Europa de multă vreme și criza cu siguranță nu ne-a ajutat. Întrebarea este dacă putem să rezolvăm această dilemă în cadrul austerității bugetare și fiscale. Eu cred că trebuie să creăm mai multă marjă pentru investiții, cheltuieli pentru investiții în bugetele publice și un lucru esențial este și să creștem oportunitatea pentru investițiile private Bineînțeles că planul Juncker susține astfel de măsuri, încearcă să stimuleze investițiile private prin susținerea participării acestora la proiecte comune. Putem să folosim toate aceste instrumente, iar piața Uniunii de Capital poate, uh, Uniunea de Capital în general poate să folosească toate aceste măsuri. Uh, Uniunea depinde de uh, toate aceste măsuri. Avem deja pași care s-au făcut în uh, sectorul bancar și pe lângă um, finanțările din sectorul bancar trebuie să existe și alte opțiuni de finanțare. Despre aceasta e vorba în uh, piața de capital. Piețele de capital trebuie să fie dezvoltate mult mai bine ca să poată să susțină investițiile. Acum complexitatea problemei Brexit, uh, Uniunea Bancară, toate acestea sunt foarte strâns legate. Știu că multă lume leagă mai multe dosare. În ceea ce privește Uniunea Bancară există o logică de pune, pentru că dacă spunem că trebuie să punem mai multe riscuri în comune, atunci trebuie să reducem riscurile și de aceea se încearcă o găsire a unui acord politic în acest sens. Apoi însă sunt oameni care spun că trebuie să se facă o legătură și cu alte subiecte. Eu vreau să le separ, însă eu nu aș vrea să se amestece. Aș zice că trebuie făcut progres asupra pieței de capital și în paralel trebuie făcut uh, progres uh, pe Uniunea Bancară. Există o dezbatere deja foarte amplă și sper să se intensifice dezbaterea și despre uh, Uniunea Bancară, Uniunea de Capital, de exemplu, pe măsurile pe care trebuie să le luăm pentru a îmbunătăți Uniunea Bancară chiar trebuie luate aceste măsuri și ele sunt pe agenda lunilor următoare pe care am stabilit-o eu. Mulțumesc. Last speak on the list first. Ultimul vorbitor din această primă rundă din partea SCD, Maria Joao Rodriguez. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Noi Considerăm că um, evaluarea anuală de creștere anul acesta este un element foarte important pentru zona euro și salutăm faptul că președintele Eurogrupului este disponibil să vină la comisie pentru a discuta cu noi, dar și la plenară, cum s-a mai întâmplat deja, și contăm pe continuarea unui astfel de dialog. Din întâmplare, această dimineață, comisia noastră a adoptat o poziție foarte clară pe recomandările zonei euro și eu sunt raportorul pentru aceste recomandări și pe acest raport. Am adoptat trei poziții clare despre cum se poate stimula redresarea în zona euro. Eu chiar cred că aceasta e o valoare adăugată pentru la discuția Uh, acestor uh, la discuția cu privire la aceste două puncte și aș vrea să știu ce comentarii puteți dumneavoastră face. În primul rând, cum facem să umplem uh, lacuna de investiții în zona euro care există în momentul de față. Noi credem că pentru zona euro ar fi important să se lanseze o discuție clară despre cum se poate închide această lacună și cum putem să cerem eforturi diferențiate din partea membrilor care să respecte însă condițiile spațiului fiscal din care fac parte. Apoi, nevoia de a organiza mai multe convergențe economice și sociale în amonte, ținând cont de obiectivele sociale și economice în același timp. Noi credem că este momentul să se creeze aceste convergențe de jos în sus și întrebarea e cum putem să reducem dezechilibre macroeconomice în zona euro. Credem că trebuie să cerem un efort pentru uh, țările mai puțin competitive, care ar trebui să reformeze mai mult și să investească mai mult, pentru că e mult mai util decât să intre în, uh, într-o procedură de devalorizare internă, așa cum a fost cazul până acum. Această procedură de devalorizare nu face decât să scadă și cererea în zona euro și, în al doilea rând, uh, un rol important uh, îl joacă cele mai competitive țări, pentru că și ele au ceva de făcut, ele au uh, posibilitatea să stimuleze cererea internă și să investească pentru că au un surplus destul de larg. Acestea sunt ideile pe care le-am adoptat în comisie și dacă ați putea să le comentați, m-aș bucura foarte mult. Ne-ar interesa să intrăm într-un dialog pe temele acestea. E ideea principală pe care vreau să vă transmit. Mulțumesc! În baza ceea ce mi-ați spus înainte, cu siguranță trebuie să citesc mai mult din raportul pe care ne-ați l redactat, uh, aș spune că cele trei concluzii sunt foarte raționale și rezonabile. Investițiile sunt ok în momentul de față, Trebuie să ne îmbunătățim uh, și uh, capacitatea de investiții pe parte privată, dar și pe partea uh, publică și să investim în zona euro prin investiții. Cred că trebuie să reîncepem mașina de convergență pe care o era acest spațiu acum, valabil așadar acum pentru euro, zona euro mai mult ca niciodată. Trebuie să colaborăm uh, mult mai strâns. Nu e vorba numai de politici economice, e vorba și de felul în care putem să intrăm într-o colaborare între statele noastre, pentru că statele sunt foarte diferit organizate din punct de vedere social și deci în zona euro, de aceea noi vorbim în mod regulat despre ce se întâmplă cu sistemele de pensii din diferitele țări, ce fel de reforme facem, ce s-a întâmplat cu sistemul de pensii, cum putem să creăm o convergență și cum putem să reducem uh, sarcina fiscală pe forțele de muncă. Investiția în educație, de exemplu, în legătură cu rezultatele de educație în diferite țări, cum putem să ne îmbunătățim sistemele educaționale, iarăși. Deci problema convergenției nu ridică numai problema convergenței de bogăție în fiecare țară, ci Um, e vorba și de cum sunt structurate sistemele sociale din diferitele state membre. Nu spun aceasta către dumneavoastră, dar aceasta nu înseamnă că trebuie să centralizăm uh, autoritatea în Bruxelles uh, despre felul, de exemplu, în care se organizează un sistem de pensii. Eu cred că în continuare putem să avem o competență națională, dar uh, lucrând împreună și punând împreună toată expertiza pe care am acumulat-o cu jaloane comune, putem să facem un efort de apropiere. Despre reducerea echilibrelor, în final, aveți dreptate absolută și responsabilitatea celor țări care sunt mai puternice din punct de vedere competitiv este clară, țări care au un surplus. Eu uh, sunt convins de acest lucru, dar uh, trebuie să ne uităm și la surplusul uh, acesta în unele țări, cum poate el fi folos, să fie folosit în cadrul zonei euro. Am vorbit despre fondurile de pensii olandeze și acelea sunt unul din motivele pentru care am avea, avem un surplus în Olanda. Dacă ar investi mai mult, ar exista mai multe investiții, ar fi mai multe oportunități, sigur, ceea ce nu ar fi rău deloc. Deci da, avem o responsabilitate cu toții pentru a rezolva uh, aceste dezechilibre economice. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum avem o pauză de 5 minute între cele două sesiuni din această dimineață. Avem timp de un slot de HDI. Da, vă rog, atunci haideți să ne concentrăm și să puneți întrebări de un minut, vă rog. Doamna Uhonen Leanen. Mulțumesc, domnule președinte. Președinte Dijsselbloem, aș fi vrut să vă întreb despre pactul de stabilitate și de creștere și simplificarea acestui pact. Dumneavoastră ați spus că e una din obiectiv, unul din obiectivele președinției. Ce înseamnă simplificarea acestui pact? Înseamnă mai multă flexibilitate în interpretarea acestui pact sau înseamnă prezentarea noi căi de cum putem diverge de la aceste reguli, pentru ca să fie mai simplu, mulțumesc. Nici eu n-am prea mult timp să vă răspund, însă simplificarea regulilor e importantă pentru că oamenii nu înțeleg tot timpul ce facem. Cel puțin eu am probleme să explic de multe ori uh, oamenilor cum funcționează regulile fiscale, regulile bugetare, mai ales cele dificile. Și e foarte dificil uh, să prezici uh, de deficitul structural și deci multă lume nu înțelege de ce este așa. Deci, noi trebuie să explicăm oamenilor ce facem și astfel e posibil. Unul din obiective mai este să simplificăm indicatorii. Unul din indicatorii care au fost uh, criticați este cel care indică deficitul structural și poate aici se poate face ceva. Mulțumesc. Mulțumesc. Facem acum o pauză de 5 minute și după aceea o să începem cu a doua rundă. Dear colleagues, Dragi colegi, cred că putem începe cu cea de-a doua sesiune din această dimineață. Could you please, could you please concentrate the meet? Vă rog frumos, uh, eventual dacă ne puteți lăsa să desfășurăm ședința, mergeți să discutați pe culoar, pe hol. Mulțumesc mult. Bun, pentru cea de-a doua ședință îl salutăm pe domnul uh, Dijsselbloem în calitatea sa de președintele COFIN și ministru de finanțe al țărilor de jos. Domnul Dijsselbloem ne va face o prezentare a priorităților președinției olandeze în cadrul ECOFIN și vom aplica aceleași reguli pentru luarea la cuvânt uh, ca și la prima ședință după prezentarea introductivă făcută de domnul Dijsselbloem timp de 5 minute. Deci, mai întâi uh, vom avea un slot de uh, întrebări-răspunsuri și, dacă timpul ne permite, vom avea un follow-up. Și dacă ne permite timpul ulterior, vom avea și un slot pentru procedura de intervenții uh, spontane. Vă rog, domnule președinte, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Stimați membri, după primul schimb de opinii pe care tocmai l-am avut pe baza activităților Eurogrupului, aș vrea să vă prezint acum prioritățile președinției uh, olandeze a Consiliului, mai ales în ceea ce privește domeniul economic și financiar. Noi asumăm deocamdată președinția, mai ales într-un moment în care avem foarte multe provocări uh, în domeniul ECOFIN. Da, evident, poate Ecofin nu mai e acum în prima linie, însă eu v-aș răspunde că nu e neapărat o analiză corectă. În continuare mai e nevoie de multă muncă pentru a lupta cu nesiguranța care există în multe domenii pentru a avea economii care să reziste șocurilor și care să ne permită să avem creștere și ocupare. Președinția țărilor de jos susține toate inițiativele care au drept scop îmbunătățirea situației economice și scopul acestei revizuiri este nu pentru a dilua sau pentru a slăbi aceste uh, activități, ci pentru a le simplifica, pentru a le face să fie mai transparente. Trebuie să îmbunătățim și sentimentul de posibilitatea de a acționa la nivel național și implicația sporită din statele membre în ceea ce privește regulile comune fiscale. Și avem nevoie de un, o implicare din partea statelor membre, iar dobânzile care sunt foarte scăzute în momentul de față pot contribui la o astfel de redresare fiscală. Noi suntem convinși că putem utiliza cadrul legal actual uh, pentru a face față tuturor provocărilor și pentru a avea un proces într-adevăr convergent. Și raportul subliniază de asemenea și câteva măsuri care trebuie să fie luate. În ultimele luni, Consiliul a avut un schimb de opinii pe baza propunerilor Comisiei pentru a raționaliza aceste măsuri, plecând de la raportul celor cinci președinți, și noi ne dorim să punem accentul pe această muncă. Ca urmare a discuțiilor în entitățile de lucru pregătitoare, am analizat propunerea comisiei și dorim să redactăm recomandările Consiliului în acest sens, ideea fiind să putem contribui la politici și la dezbate în intern, să avem o atitudine proactivă și să respectăm de asemenea și drepturile partenerilor sociali președinția țărilor de jos acordă o atenție deosebită faptului că redresarea economică și convergența trebuie să fie susținute de către un sector financiar care funcționează bine și este integrat și în acest sens ar fi foarte important să întărim uh, punerea în comun a riscurilor și a capacităților de a face față riscurilor în zona euro. Cred că experiența ne-a demonstrat că niște piețe integrate uh, pot, în mare parte, să absoarbă diferitele șocuri ce pot apărea. De aceea ne sprijinim Comisia inițiativa sa de a crea o piață a capitalurilor armonizată în Europa. Pentru a avea o piață unică și pentru a susține inițiativa aceasta, există diferite măsuri care trebuie să fie luate de către cele 28 de state membre. Într-adevăr, eu sunt convins că procesul acesta de aprofundare a Uniunii Europene trebuie să fie un proces transparent în toate statele membre. Și planul de lucru al Comisiei pentru a dezvolta această piață de capital europeană este să încurajeze investițiile transfrontaliere, să diversifice uh, uh, felul în care se acordă credite în economia reală. Planul conține două regulamente pe securitizare, și să sperăm că vom putea lăsa trilog, discuțiile tripartite câte curând și să avem un mandat uh, care, de fapt, a fost deja definit în uh, linii mari sub președinția luxemburgheză. Ideea este să avem și o nouă directivă care să fie prezentată până la, care a fost prezentată până la 2015 și care va încuraja IMM-urile și le va permite să beneficieze de capital. Președinția țărilor de jos se angajează în, în întărirea Uniunii Bancare Europene. E vorba de uh, sistemele de asigurări, de uh, fondul unic de redresare și de asemenea progrese pentru a reduce riscurile și pentru a avea uh, uh, situații echivalente de redresare a băncilor europene. Și acest lucru poate fi realizat uh, pentru că uh, contribuabilii nu mai trebuie să fie în continuare cei care susțin aceste bănci. De fapt, aceste activități reprezintă uh, cele două aspecte ale unei monede unice și trebuie să uh, putem lansa perioada, etapa de phasing-in pentru aceste două inițiative. Trebuie să ne asigurăm de faptul că uh, punerea în comun a capacității de rezistență la riscuri se realizează treptat trebuie să analizăm propunerea Comisiei pentru IDES și măsurile ce sunt uh, prezentate în comunicarea ce însoțește acest text din partea Comisiei. Ideea este că trebuie să avem un proces inclusiv, să avem discuții referitor la diferitele capacități și ministrii COFIN uh, trebuie să ajungă la un acord până la luna iunie pentru o foaie de parcurs pentru a lua măsurile necesare pentru a reduce riscurile. Uh, pași concreți pentru a pune în comun această capacitate de rezistență la riscuri și pentru a defini măsurile necesare pentru a întări uh, Uniunea Bancară. Și în acest sens așteptăm să conlucrăm îndeaproape cu Parlamentul European. În acest sens, un acord a, a fost obținut în uh, Consiliu în ceea ce privește reforma uh, Uh, Uniunii Bancare uh, și reforma întregului sistem bancar și uh, um, să sperăm că vom putea lansa negocieri tripartite cât de curând cu putință. De asemenea, ne dorim să lansăm discuții tripartite și în ceea ce privește revizuirea directivei europene pentru sistemele de pensii și um, IOPA și președinția noastră își dorește să lanseze aceste discuții și să ajungem la o poziție comună a Consiliului, în așa fel încât să putem lansa negocierile pe aceste subiecte împreună cu Parlamentul. Deși nu ține de răspunderea și competențele acestei comisii, e clar că bugetul reprezintă de asemenea un element important pentru uh, președinția noastră. Bugetul european până în prezent poate nu a fost suficient de clar, de transparent, uh, poate a fost uh, mult prea complicat și președinția noastră în consecință își dorește mai multă transparență și să avem un grad de previzibilitate mai mare pentru acest buget european, în așa fel încât acesta să poată face față provocărilor viitoare. Și în final, președinția olandeză are anumite priorități în ceea ce privește evaziunea fiscală sporirea transparenței bazată pe pachetul de măsuri prezentat de comisii în ianuarie, până în ianuarie 2020. 2018. Clar că ne dorim să avem această directivă de luptă împotriva fauzei fiscale și poate că Consiliul Ecofin din mai va aborda deja acest subiect și va fi Uh, și uh, să sperăm că autoritățile fiscale din statele membre vor transmite concluziile lor până luna martie când va avea loc uh, Consiliul ECOFIN. Noi ne dorim să putem raporta aceste rezultate ale discuțiilor către opinia publică. În momentul de față se derulează o evaluare de impact. Oricum, propunerea noastră în principiu va fi prezentată până în vară. Sunt niște măsuri deosebit de importante pentru a crește transparența și pentru a întări poziția Uniunii Europene în lupta împotriva fraudei fiscale. Să sperăm că această transparență se va aplica și la codul de conduită în domeniul impozitării tocmai pentru a veni în întâmpinarea îngrijorărilor exprimate de Comisia Taxe din Parlamentul European. Trebuie să luptăm împotriva fraudei fiscale și evaziunii fiscale uh, și să impozităm profitul acolo unde este creat. Mulțumesc! Primul pe listă din partea PP-ului este doamna de Lange. A, domnul, domnul Langen. Nu știu dacă a zis de Lange sau Langen. Încep eu, mulțumesc. Um, um, uh, Mulțumim foarte mult. Mulțumim foarte mult, domnule președinte. Ecofin. Uh, acum, e adevărat că v-ați pus pălăria de președinte Ecofin și șeful meu de partid, pe care îl cunoașteți foarte bine, e pe culoar și așteaptă până când uh, uh, vă adresez întrebarea. În orice caz vreau să vă spun că mă bucur de faptul că ați venit. În prima noastră sesiune am vorbit foarte mult despre riscuri. Domnul Anemans. Am văzut că dădea din cap, era de acord ca urmare a celor spuse de doamna Van Nieuwenhuizen. Bun, acum, eu aș dori să vă vorbesc despre reducerea riscurilor și aș vrea să intervin mai mult pe acest subiect, dar poate că ar fi bine să pun o întrebare în ceea ce privește reducerea riscurilor. N-ar trebui să fie niciun fel de îndoială în ceea ce privește felul în care utilizăm instrumentele de care dispunem și sunt niște îndoieli. Mă refer la calendar. Noi am discutat cu președintele BCE, care ne spunea că aceste fonduri vor fi disponibile doar la sfârșitul acestui an și că în anumite cazuri s-ar putea ca dobânzile să fie mai mari decât 8%. Și atunci întrebarea mea este următoarea. Cum facem legătura cu munca depusă la Comisia Europeană, care a lansat deja IDES cu ideea să fie operațional deja în 2017? Um, on what I would call the în ceea ce privește agenda de reducere a riscurilor, aici sunt probleme care oricum nu sunt noi. Știam deja, nu, că o să trebuiască să ajungem la un acord despre felul în care vom redacta aceste noi cerințe uh, pentru uh, cerințele de capital, de recapitalizare. E vorba de un sistem care a fost uh, proiectat de către instituții și nu avem un standard aplicabil tuturor băncilor noastre, tuturor băncilor sistemice. Deci acestea vor fi uh, concepute a la carte pentru fiecare instituție financiară în parte. Dar vă pot da un exemplu. Un exemplu de măsuri pe care trebuie să le definim și să le implementăm tocmai în ideea aceasta de a reduce riscurile. Spre exemplu, la un moment dat vom avea un set de cerințe și trebuie să vedem cât timp acordăm acestor instituții pentru a putea implementa aceste noi standarde. Și deci, de asemenea, tot pentru IDES, Comisia a propus o abordare treptată, o introducere treptată a sistemului comun de depozite și garanții. Și ceea ce încercăm în momentul de față, să vedem cum vom articula toate aceste elemente, tocmai pentru a face față agendei noastre de lucru, pentru a avea cerințele de capital care să fie îndeplinite, așa cum sunt ele definite în MRL, um, și, pe de altă parte, cum putem să punem în comun capacitățile de rezistență față de riscuri și, spre exemplu, în domeniul de asigurări. Deci e vorba deocamdată de o etapă în care încă proiectăm lucrurile și încercăm să găsim echilibrul politic cel mai potrivit. E vorba de o perioadă de tranziție. Însă, lucrurile încep să funcționeze și încercăm să începem să abordăm din ce în ce mai multe aspecte, deci în perioada uh, următoare vom discuta toate aceste riscuri și vom vedea cum anume le putem reduce. I had one more minute. That was four minutes. Okay. I have one more. Uh, let me just then conclude. <laughs> O scurtă încheiere atunci. Uh, cetățenii obișnuiți se simt siguri atunci când aud cuvintele treptat și așa mai departe. Uh, în acest dosar însă este foarte important să nu fie un cec în alb și că va exista o probă uh, concretă a reducerii riscului ulterior. Îmi doresc acest dosar să aibă succes, însă avem nevoie de anumite probe înainte de a acționa. A fost o remarcă generală, nu o întrebare. Vă mulțumesc. Poate pot să răspund oricum. Este nevoie ca, toat, ca noi toți să fim pregătiți de negocieri pe ambele părți. Și trebuie să ne dăm seama că fie că ne place Edis sau nu, în definitiv, este o idee bună ca parte a Uniunii Bancare, cum ar fi când am spus, când am proiectat fondul unic de redresare, mult, unii au spus că avem nevoie de un fond foarte consistent, chiar de la bun început, însă nu s-a răspuns cineva plăti pentru acest fond. În acest fel acționăm treptat, este o modalitate foarte europeană, dar uh, este și logică. Nu, trebuie, nu putem să schimbăm structura bilanțelor, bilanțelor bancare peste noapte este nevoie de timp și cred că este, aceasta este calea foarte logică și uh, de bun simț înainte îmi cer scuze față de raportoare care și-a cerut minutul corespunzător și mă bucur că a făcut-o pentru că și întrebarea și răspunsul a fost foarte interesant. Acum prima vorbitoare din această dimineață, Eleza Ferreira, care este raportoare din umbră pentru SCD pe acest dosar. Vă rog. Very much. Uh, Mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră și pentru toate comentariile dumneavoastră. În primul rând, după întrebarea anterioară, înțeleg că sunt anumite calendare și de aceea aș dori să vă întreb care este gradul de uh, ca SM și uh, cadrul comun să fie implementate pentru că facă, face parte din uh, calendarul celor, programul, raportul celor cinci președinți. Trebuie să aștept în al doilea rând, vă rog să nu uitați atunci când vă uitați la calendare că backstop-ul nu este acolo, linia comună de credit nu se regăsește, DGS are un calendar separat, însă între timp cerințele de capital suplimentar pentru bănci sunt acolo, cererile de conformitate cu ajutorul de stat sunt incluse și bail la fel. Este un fel de cadru care trebuie să fie coerent și compatibil. În al doilea rând, o întrebare pentru dumneavoastră, ca ministru de finanțe al țărilor de jos. În timpul crizei, și avem un raport foarte complet care, pe care l-am pe birou din 2013, uh, ale unor contem- concetățeni ai dumneavoastră care, uh, care au analizat uh, pierderile Portugaliei datorită politicii fiscale foarte, foarte active a țărilor de jos. Eh, sunt une, foarte multe firme majore din Portugalia au răspuns pozitiv la avantajele fiscale ale oferite de țările de jos. Am vorbit eh, despre acest lucru și înainte, ați spus că lucrurile se vor schimba, însă în termeni concreți, 28% din investițiile directe externe din Portugalia s-au deplasat către țările de jos. Întrebarea mea este în legătură cu calendarul. Care este calendarul pentru statele ca stele de jos sau Luxemburgul pentru a-și ajusta sistemul fiscal și uh, ați aproba o asemenea recomandare specifică pe țară în acest semestru? Uh, ne Trebuie să solicităm uh, Comisiei să utilizeze capitolul 116 din tratat pentru a putea să se înainteze pe acest uh, domeniu. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamna Ferreira. Prima întrebare era despre ESM și necesitatea integrării sale în tratat, bineînțeles, ar necesita schimbarea tratatului, care nu se va întâmpla pe termen scurt, cel puțin nu în președinția olandeză. Prima fază se termină în 2017. Toată lumea știa acest lucru. Așteptăm propunerile, însă dacă anticipați o schimbare de tratat pe termen scurt, nu cred că se va întâmpla. Știți că există un tratat separat pentru ESM, dacă, deci dacă se vrea integrarea sa în tratatul european, este altceva. Va fi nevoie de o schimbare a tratatului. În ceea ce privește backstop-ul, ați spus mm, ceva foarte mm, adevărat. Este vorba de fondul unic de redresare. Este mm, vorba de liniile naționale de credit care vor uh, deveni treptat mai puțin relevante, deci vom avea nevoie de linie comună de credit, deci un backstop comun. Am participat la negocierile respective în legătură cu sistemul european de redresare și am stabilit că în timpul perioadei de tranziție va trebui să uh, ajungem la un acord în legătură cu înființarea unui backstop comun. Sunt pregătit să începem convorbirile în acest sens, însă ne-am angajat ca în perioada de tranziție să existe un acord în legătură cu această linie de credit, pentru că altfel fondul nu va avea suficient acces la aceste modalități. În ceea ce privește avantajele fiscale și politica fiscală a țărilor de jos, întotdeauna am spus că dacă uh, regimul fiscal al țărilor de jos a fost partea problemei până acum, trebuie să devină partea soluției. Deja schimbăm elemente ale politicilor noastre fiscale și ca președinție voi uh, susține un acord în acest semestru în legătură cu propunerile Comisiei. Este nevoie de susținerea tuturor statelor și nu toată lumea este entuziastă. Dar facem o serie de lucruri Uh, și singuri la guvernul, guvernul olandez, de exemplu, în ceea ce privește um, schimbarea regimului de uh, inovare pentru brevete. Problema cheie aici este că avem nevoie de standarde internaționale obligatorii Însă dumneavoastră mergeți în Portugalia și aceasta este o percepție care este dificil de redresat. Meine Fragen beziehen sich Mulțumesc. Întrebările mele se referă la Uniunea Bancară, pentru că supravegherea și uh, celelalte măsuri de punere în aplicare a Uniunii au fost deja lansate mai multe mecanisme de blocare a crizei sunt așadar în uh, acțiune, dar să vedem dacă funcționează. În ceea ce privește dotarea cu capital propriu a băncilor, mi se pare în continuare un subiect critic. Luni, domnul Draghi a, a fost de acord că, de fapt, uh, sunt probleme în continuare pentru multe bănci din acest punct de vedere. Trebuie să spargem acest cerc vicios între state și bănci, pentru că e o dependență, criză bancară, criză de stat, trebuie să fie tăiată această legătură și deci avem nevoie de minim două măsuri. În primul rând, uh, să se termine cu evaluarea uh, la zero a uh, împrumuturilor de stat și apoi să se regleze problema creditelor foarte mari și legăturii acestora cu datoria publică. În anumite țări există milioane de euro, în Italia, de exemplu, există milioane de, de euro datorie și domnul Renzi a spus în continuare că nu vor exista limite pentru datoria de stat în bilanțul public. Aceasta ar însemna cam 4 miliarde de euro de datorii publice de la băncile italiene la buget. În plus, dacă ne uităm la Italia, Vedem că datoria suverană acolo este în uh, cifre absolute mai mare decât în Germania, deși uh, competențele economice sau randamentul economic în Germania este cu o pătrime mai mare. Așadar, în Italia, Italia este pe locul 2 cu 35% uh, datorare nu este depășită decât de Grecia în datoria publică. Dar, după cum vedem, um, interesele naționale sunt foarte diferite și întrebarea este cum vreți dumneavoastră să uh, spargeți acest cerc vicios și cum vreți să faceți aceste reforme pentru ca să fie bine pentru sectorul bancar. Mulțumesc! Ähm, Mulțumesc! Aveți preocupări în legătură cu Uniunea Bancară, dar dacă mă uit la ultimele săptămâni unde a existat multă agitație pe piețe, această agitație nu a fost doar pe acțiunile europene, ci uh, provenea și din afară. În al doilea rând, trebuie să ne dăm seama că există și o ajustare. Au apărut reguli noi de la 1 ianuarie, investitorii sunt conștienți sau devin din ce în ce mai conștienți că va, vor, poate vor trebui să suporte pierderile dacă pierderile sunt în bănci. Este o schimbare de regim. Însă economic dacă vrem ca băncile să gestioneze riscurile, și ni se spune că asta, acesta este scopul principal al băncilor și băncile nu s-au uh, achitat foarte bine de acest lucru, trebuie să uh, avem un mecanism pentru a ne asigura că investitorii în bănci uh, vor suporta și pierderile, nu vor beneficia doar de venituri atunci când lucrurile merg bine. Acest lucru duce la ajustări în uh, valoarea acestor obligațiuni, COCO, în ceea ce privește acțiunile băncilor și așa mai departe. Se dezbate foarte mult acum despre Italia și Germania și nu vreau să mă implic în această dezbatere. Problemele băncilor nu se concentrează doar într-un stat sau două, persistă în multe state criza financiară a afectat multe state, inclusiv în țara mea, băncile au fost într-o situație foarte gravă. Acum o duc mult mai bine. Deseori atunci când construim Uniunea Bancară, Uniunea Monetară, avem, am putut să unim, să uh, scădem diferențele în uh, interesul pe termen scurt, însă interesul pe termen lung este ca toată lumea să aibă un sector financiar puternic cu încrederea investitorilor și avem de lucru acolo. Voi încerca să construiesc acest pachet, sper să o fac înainte de sfârșitul mandatului nostru, însă dacă nu, munca va continua pur și simplu atunci când eu nu vom, voi mai fi președinte al Eurogrupului. Atât. Mulțumesc din partea al de doamna Gular. Mulțumesc, domnule președinte, pentru prezență. Vreau să vă scutesc de eh, eh, de, de tema EDIS vreau să vorbesc despre altceva. În primul rând, îngrijorarea mea în legătură cu acordul în curs de negociere cu Regatul Unit sunt și impactul său asupra legislației. Legislației pe care am redactat-o împreună, Single Rulebook, Manualul Unic, toate eforturile de stabilizare pe care încercăm să le punem în aplicare toate cele 28 de state. Uh, ați fost prezent la negocierile pentru mecanismul unic de redresare. Cum putem să uh, găsim la un cum putem să protejăm regulile și în același timp cum puteți dumneavoastră ca președinte al Eurogrupului să încercați să distrugeți această impresie a Regatului Unit că întotdeauna există o discriminare constantă a Regatului Unit pe piața internă, pentru că nu este și impresia noastră, nu este adevărat în mod obiectiv și dacă încercăm să rezolvăm o problemă falsă, nu vom reuși niciodată. Așadar, veți respecta ca președinte al Eurofin, eh, al Ecofin, eh, puteți să vă angajați că veți respecta principiile și că veți comunica puțin cu colegii dumneavoastră pentru a ieși din aceste presupuneri care sunt bazate pe premise false. Mulțumim, mulțumesc, doamna Gular. În legătură cu acordul britanic, dacă parcurgeți textul, care este destul de complex, apar două chestiuni că noi și Regatul Unit vrem să consolidăm și să menținem piața internă, inclusiv uh, sectorul financiar. Uh, cred că colegii britanici sunt de acord că este un interes cheie al Regatului Unit să aibă un uh, care are un sector financiar puternic în City. Aceasta este o chestiune pe care trebuie să o menținem. A doua este preocuparea părții britanice că statele din zona euro pot să formeze un bloc și să introducă regulamente în sectorul financiar care ar putea să fie în detrimentul City-ului londonez. Toate dezbaterile pe care le-am purtat în legătură cu reglementele financiare îmi aduc aminte doar de un caz în care britanicii au, fost, au pierdut un vot în legătură cu uh, plafoanele pentru primele bancherilor. Se întâmplă acest lucru, câteodată pierzi, nu, nu înseamnă că este vorba de statele euro împotriva celor care nu sunt euro, a fost o poziție foarte largă la Ecofin, din câte mi-amintesc. Atunci când Regatul Unit spune că trebuie să fie tratat corect, sunt de partea lor. Sunt avem nevoie de reguli comune pentru piața internă, însă același lucru se aplică și sectorului financiar. Dacă facem parte din piața internă și sectorul financiar este parte din piața internă și înseamnă că cu toții avem uh, puțină marjă de manevră. Cred că așa pot fi abordate aceste lucruri. Because if we have now... Mike? No, ma, ma... Pe mine, îngrijorarea mea este invers. Dacă ne uităm la acordul de acum, aș acceptăm că schimbăm cadrul unic, că euro nu mai reprezintă un fel de monedă unică a Uniunii Europene, acceptăm ceva care nu apare în tratat și înaintăm pe o cale prin care uh, unele state nu, nu contribuie la fondurile zonei euro, dar au un cuvânt de spus în organismele instituționale, prin eurodeputații de aici, prin membrii Curții de Justiție, prin comisari. Nu este o, un tratament uh, corect pentru zona euro. Nu împărtășesc preocuparea dumneavoastră, am parcurs textul în diversele sale variante și în ultima variantă pe care am văzut-o cred că am ajuns la un echilibru rezonabil, Să bineînțeles, șefii de state și de guverne vor decide astăzi forma finală a textului. Putem să mm, vedem moneda Uniunii uh, dintr-o perspectivă a declarării a ceva evident sau uh, și statele care s-au angajat să se alăture zonei euro uh, în momentul în care îndeplinesc uh, condițiile, această obligație este încă valabilă, deci se repetă ceea ce este deja în tratat. Se poate întreba de ce, ce rost mai are să reiei ceva ceea ce este deja scris Eh, zona euro conține acum 19 state și Regatul Unit se teme că interesele sale nu vor fi luate în considerare și voi spune din nou că vom respecta interesele Regatului Unit, însă în ceea ce privește sectorul financiar avem un interes comun pentru că avem un regim al pieței interne care trebuie să fie menținut. Fabio De Mazi. Pentru GUE, Fabio De Mazi. Mulțumesc, domnule președinte. Codul de conduită cu privire la impozitarea întreprinderilor a discutat despre deciziile luate de către președinție de curând și anume așa numitele plăți externe către paradisurile fiscale și decizia care s-a luat la Luxemburg în toamnă. Ați putea să ne explicați de ce s-a, de ce a picat această temă de, la, de pe programul de lucru al uh, grupului când se știe că Olanda este o poartă excelentă pentru toată lumea pentru ca banii să iasă din Uniunea Europeană datorită tratatelor de dublă impozitare și uh, vedem că același lucru se a întâmplat și în martie 2013 când s-a discutat despre patente, despre brevete, în care deciziile cu majoritate calificată din Comisia pentru Codul de Conduită au luat, aceeași, în, luat în aceeași direcție. Ce părere aveți ca să eficientizați lucrurile? În al doilea rând, de fiecare dată când doamna Merkel și-a exprimat încrederea necondiționată în cineva, a trebuit să avem grijă. Acum domnul Schäuble a exprimat o, o încredere necondiționată în Deutsche Bank, deci din nou am văzut ce rezultate a avut. Contextul a fost uh, o declarație de la um, un senator din Minneapolis care a reiterat, de exemplu, Um, nevoia de reformă structurală a băncilor uh, în general. Și întrebarea este dacă, în legătură cu obligațiunile negative, ați putea face ceva la uh, schimbarea regulamentului cu privire la instituțiile insolvabile pentru ca să putem să facem un pas înainte în direcția aceasta. Mulțumesc! În legătură cu primul exemplu pe care l-ați menționat, eu nu îl recunosc. Deci o să mă interesez. Nu pot să vă răspund însă, pentru că nu știu despre ce vorbiți. Fără microfon. Nu citesc în fiecare zi această, acest foaie, dar poate o să, puteți să, o să recuperez. Nu sunt însă responsabil pentru deciziile codului de conduită și a grupului acesta. Um, cred că o, un punct, am înțeles că ați spus, a dispărut de pe agenda. Nu am înțeles exact care a fost punctul, dar eu sunt sigur că o să reușim să aflăm despre ce a fost vorba. Al doilea punct pe care l-ați menționat dumneavoastră a fost uh, tratatul nostru de impozitare. Um, aici lucrurile sunt mai complicate. Data trec- mai de mult aceste tratate erau pentru evitarea dublei impozitări și acum uh, se încearcă evitarea dublei non-taxări. Lucrăm la acest punct care e important. Al treilea punct de fiscalitate este ce ați menționat dumneavoastră și anume cu uh, cutia brevetelor. A existat o poveste care spunea că eu am blocat progresul în acel dosar, dar de fapt e pe dos. Eu personal m-am dus la curia la OECD pentru a găsi o soluție și un, o bază comună pentru a rezolva problema aceasta care fusese mai întâi uh, inițiată de către Germania și Marea Britanie care doreau reguli uh, comune pentru uh, pachetele de brevete. După mai multe ore, am ajuns la un acord comun și acum pregătim o legislație în Olanda pentru ca să ne adaptăm uh, pachetul de inovare la aceste noi standarde. Cam acestea sunt, uh, este situația în momentul de față. Apoi, în legătură cu băncile, în continuare trebuie să mizăm pe reforma structurală a băncilor Așteptăm aici poziția Parlamentului și cred că dacă ne uităm la criza financiară dinainte, putem spune că aceasta a fost o problemă foarte mare în toate analizele cauzei acestei crize. Și de aceea cred că este absolut urgent ca și pe acest dosar reforma structurală a băncilor, să începem să facem în fine progrese. E foarte greu să explicăm oamenilor că acum am ieșit din criza financiară dacă suntem în continuare preocupați de structura băncilor, dar totuși nu avem un cadru juridic ca să combatem problema. Spre deosebire de Statele Unite și Marea Britanie, deci nu avem încă acest cadru. Ați mai pus o întrebare despre implicarea BCE, dacă nu mă înșel, în uh, împrumuturile neperformante ale băncilor. Aici e mai ales sarcina BCE să se documenteze, dar dacă mă uit la politicile BCE, văd că cel mai important este calitatea împrumuturilor. BCE-ul trebuie să aibă o analiză, să facă o analiză mai detaliată a um, activelor pe care le gestionează. Și aici eu cred că chiar este o chestiune care ține de BCE. Mulțumesc foarte mult în numele verzilor Philip Lambert. Ah, voilà. It is working. Ok. Uh, I... Mulțumesc. Aș vrea să încerc să intrăm puțin mai în adâncul pachetului uh, impozitării pe corporații. Am constatat cu mare satisfacție declarațiile pe care le-ați făcut uh, că trebuie să trecem de la o paradigmă la alta, folosind uh, standardele globale sau cel puțin standardele OECD. Și rolul pe care îl joacă țara noastră este esențial aici. Am aflat că în Consiliu, mai ales din partea Germaniei, vin declarații că, de fapt, uh, pachetul anti-evitarea taxelor, care deja nu este o preluare bună a BEPS-ului, este, se dorește un pic eliminată. Deci eu chiar cred că aici e doar o primă part, un prim pas uh, al raportării de țară și, uh, și, alte, și a pachetului care conține această raportare și că, de fapt, dacă tăiem de acum, o să fie foarte grav. Ar trebui să îndeplinim tot pachetul să-l implementăm. Uh, deci puteți să ne spuneți câte ceva despre dezbaterile de la Ecofin pe această temă și noi chiar contăm pe angajamentul dumneavoastră de a iniția această, aceste măsuri. Și apoi, ce părere aveți despre cele agregate din Uniunea Europeană în momentul de față în ceea ce privește calitatea și cantitatea? Noi considerăm că există multe lacune. Dacă puteți să ne spuneți ceva, am apreciat, desigur. Mulțumesc. Pachetul uh, ATAP, uh, pachet anti-evaziune fiscală, conține patru uh, propuneri, trei de la OECD și altele au altă origine. Noi, de la președinție, o să încercăm să menținem acest pachet intact. Asta este situația în momentul de față, așa vom încerca să acționăm. Desigur că statele membre, n-are rost acum să spun că o să invoc eu uh, state și o să le chem la socoteală, dar avem nevoie de o evaluare de impact, avem nevoie de mai mult timp, trebuie să facem ceea ce e important mai întâi și așa mai departe. Oricum, eu iau pe toți colegii în serios, dar un lucru iau mult mai în serios și anume că trebuie să facem progrese. Este vorba aici de credibilitatea noastră, nu mai se pune problema de altceva. Deja am plătit un preț foarte ridicat uh, pentru criza noastră, criza din Europa și aceasta a adus și mai în lumina reflectoarelor problema taxării, problema impozitării întreprinderilor. Sunt foarte implicat, foarte motivat să lucrăm împreună pe acest pachet și uh, cu siguranță nu sunt pregătit să amân niciun element din acest pachet. Voi încerca să fac tot ce se poate, fie că o să reușesc sau nu. Oricum, o să încerc până la sfârșitul președinției chiar să rezolv ceva. În ceea ce privește cererea uh, agregată de care ați vorbit, e diferită, e diferită de la țară la țară și uh, în funcție de cum evoluează salariile la unele țări, depinde și cum evoluează acest pachet. În unele lucrurile merg mai bine. E clar că în țările de surplus uh, se, uh, există o marjă mai largă de manevră pentru acordarea de salarii mai bune. E diferit așadar de la regiune la regiune și de la sector la sector economic, de la branșă la branșă. Momentan e prea devreme ca să spunem ceva. Bun. Mă interesează părerea dumneavoastră despre componența cererii agregate. Știm că investiția a fost cam uh, deficitară în Europa. Avem acum uh, planul Juncker, însă momentan acestea acoperă doar o parte din probleme. Ce părere aveți? Cum se poate stimula investiția privată și investiția publică pe lângă măsurile care s-au luat deja? Am zis ceva în sesiunea dinainte despre acest subiect, însă ceea ce vreau să spun este că trebuie să ne asigurăm că băncile noastre trebuie să rezolve problemele de datorii și trebuie în același timp să dezvoltăm um, piața de capital. Deci acestea sunt cele două pe care chiar trebuie să le stimulăm. S-a dat exemplu de multe ori în uh, Statele Unite. Pe lângă sistemul uh, bancar avem un sistem foarte puternic al uh, piețelor de capital care aduc finanțare pentru companii și pentru IMM-uri și noi nu avem acest uh, instrument în Europa. Multe companii vor să investească, văd multe oportunități dar uh, sunt uh, în mare căutare de finanțare și de aceea vreau să continuăm să lucrăm la aceste dosare. Mulțumesc acum FDD, domnul Marco Vali. Mulțumesc, domnule președinte. Puteți să puneți căștile sau nu? Mulțumesc. Două întrebări în acest round. Prima referitoare la transparența fiscală și ceea ce a făcut Comisia Taxe. După cum probabil știți, s-a pus la dispoziție o listă de documente al grupului Codul de Conduită și în al treilea pachet al Comisiei Taxe am discutat despre ele. Eu am văzut documentele fiind parte din Comisia Taxe și unele din aceste documente, mai ales din țări precum Olanda, Luxemburg, Marea Britanie, sunt cele mai interesante pentru munca noastră. Pentru că momentan până acum nu le văzusem. În acest caz e vorba de o cantitate foarte mare de documente, documente care vor fi, vă întreb eu, vizibile sau guvernul olandez nu a permis uh, transparența aceasta cu privire la documente? În discuția precedentă mi se pare că se înțelege că sistemul de garantare a depozitelor va merge mână în mână cu un acord cu privire la uh, credite și portofoliul băncilor. Ieri, premierul italian în Senat a făcut anumite declarații foarte importante, spunând că va pune veto asupra oricărei forme de încercare de a limita um, implicarea statului în uh, diferitele forme uh, prezente în bănci se va găsi o soluție, probabil, însă în momentul de față știm că există riscuri sistemice foarte ridicate. De exemplu, activele, derivatele unelor bănci care sunt foarte ridicate, Deutsche Bank, de exemplu, care are aproape 540 de miliarde de derivate în, incorporate și cu pierdere mare la aceste derivate ar veni un risc de 540 de miliarde pe care nu cred că contribuabilii și ei uh, creditorii germani ar fi gata să îl plătească. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Vali. În primul rând, în legătură cu transparența Comisiei Taxe, am mai purtat această dezbatere chiar aici, la Econ. Am mai fost uh, supus acestei întrebări. Eu cred că ar trebui să ne concentrăm pe viitor și să ne asigurăm că regulile după care funcționează această comisie specială s-au schimbat și că devin mai, mai, să devină mai transparentă. În, momentan, însă lucrurile nu sunt transparente în Olanda și eu nu voi permite să se schimbe acest lucru pe tema aceasta. Însă subiectul se va discuta și că când se va discuta despre politicile fiscale și când se va ajunge la Comisia Taxe cu acest subiect săptămâna viitoare, probabil. Deci, puteți să, las cu, să întrebați oaspetele dumneavoastră și să vă dea același răspuns. În legătură cu evaluarea riscului, Nu vreau decât să repet ce am spus înainte. Avem multe probleme în bănci, dar ideea e să avem mai multă claritate pe valoarea adevărată a portofoliilor din bănci, iar aici BCE-ul joacă un rol foarte important. Când avem probleme în anumite portofolii, trebuie să se creeze niște prevederi și, în plus, în uh, cerințele din pilonul 2 CDR, uh, a regulilor CDR, există posibilități de cerințe suplimentare pentru băncile care au riscuri în uh, bilanțurile lor. Deci eu cred că supraveghetorii bancari ar trebui să creeze cât mai multă transparență în ceea ce privește bilanțul băncilor și să aplice regulile, incluzând aici cerințele din pilonul 2 în băncile respective. Nu vreau să comentez problemele unor bănci individuale altfel. Din partea ENF, doamna Capel. Mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule președinte Dijsselbloem. Impozitele și finanțele sunt temele prioritare în președinția dumneavoastră și dumneavoastră astăzi ne-ați prezentat deja câteva puncte la care lucrați în momentul de față. Ultimul punct pe care l-ați menționat a fost măsurile pentru combaterea evaziunii fiscale. De fapt, la Ecofinul de săptămâna trecută au existat hotărâri foarte concrete, și anume că directiva de colaborare între administrații pe baza raportării uh, specifice pentru fiecare țară și directiva pentru uh, combaterea practicilor de evaziune fiscală trebuie să fie finalizate până în iunie anul acesta la nivelul Consiliului și trebuie să fie adoptate. Aceste două rapoarte legislative sunt într-adevăr um, o măsură ambițioasă și avem și un calendar foarte strâns și uh, sper să fie bine pe această temă. Pachetul fiscal l-am discutat ieri la Comisia Taxe cu domnul Moscovici. Unul din uh, punctele cele mai importante uh, se referă la condițiile corecte de uh, concurență. Condiții corecte mai ales pentru IMM-uri și întreprinderile multinaționale care n-ar trebui să se aplice numai în Europa, ci și la nivel global. Din acest motiv, Comisia pe 28 ianuarie a prezentat o strategie externă pe care a publicat-o pentru o taxare eficientă și efectivă a întreprinderilor la nivel global. Întrebarea mea către dumneavoastră este acum, care sunt măsurile pe care le va lua Consiliul pentru ca această strategie externă să fie pusă în aplicare cât mai bine? Și altă întrebare cu privire la codul de conduită la care v-a mai întrebat cineva astăzi ceva, uh, Comisara a spus că codul de conduită, acest grup, nu se va va trebui să ai, sufere niște schimbări de competențe. Vreau să vă întreb dacă s-a întâmplat deja ceva și ce s-a întâmplat. Și altă întrebare, în președinția dumneavoastră la taxa pe tranzacțiile financiare TTF, vreau să știu care e situația și dacă aveți și prevederi de uh, reglementări de impozitare pentru întreprinderile transfrontaliere și care e calendarul lor. Mulțumesc! Right. Um, what we uh, said in ECOFIN, by the way, you said that in ECOFIN. Da, dumneavoastră a spus că au fost luate decizii ECOFIN. Mi-aș fi dorit eu să fie așa, încă nu e cazul. Deci, ceea ce am subliniat este să avem un plan de lucru în următoarele luni pe chestiuni de impozitare și am spus că vom acorda prioritate legislației. De aceea, pentru pachetul de luptă împotriva evaziunii fiscale, și dacă ne mai rămâne timp, vom lucra și pe strategie. Însă ideea este că trebuie să dăm prioritate pachetului legislativ ca atare. Sincer, nu prea am înțeles întrebarea dumneavoastră referitor la grupul codul de conduită. Poate o, o puteți repeta sau eventual o puteți adresa secretariatului meu. Și au mai fost încă două aspecte. Unul se referea la FTT. După cum știți, există un grup de state membre care au pus la punct o, o procedură de cooperare consolidată. 10 state membre au făcut o declarație în acest sens în Ecofin în decembrie și și-au reafirmat angajamentul pentru a ajunge la un amendament de compromis și vor continua și în 2016 și toate soluțiile care vor apărea pe parcurs în acest proces vor fi utilizate pentru a evita fărmițarea pieței unice și pentru a reduce riscul de evaziune fiscală dar în același timp va permite un sistem uh, de colectare a taxelor. Evident, acum țările de jos nu sunt parte a acestui grup, nu vă pot spune exact, exact care sunt progresele care au fost înregistrate acolo, însă în principiu acestea vor fi prezentate în data de 28 la Ecofin, deci să mai așteptăm până atunci. IVP. Mulțumesc, domnul Werner Langen, pentru PPE. Mulțumesc foarte mult. Uh, am două întrebări scurte. Pe una, cred că deja ați rezolvat-o cu privire la FTT. Al alterea am citit că o țară a ieșit din pachetul celor 11 și Belgia e aproape pe ieșire, deci rămân numai 9 din cei 11. Mai considerați că există o șansă realistă pentru ca să se impună FTT-ul? Asta e prima întrebare. A doua, în pachetul um, fiscal s-a vorbit despre impozitul pe corporații, însă noi trebuie, mai ales Consiliul Ecofin să se trateze problema TVA-ului și pachetul TVA-ului. Nu mă refer aici numai la procesul din Frankfurt în care șapte manageri de bănci sunt inculpați în procesul privind emisiile, unde au fraudat 220 de milioane de euro ca, uh, de, adică evaziune fiscală. Întrebarea este dacă principiul uh, țării de producție mai poate să rămâne uh, valabil pentru că foarte multe fraude sunt posibile din acest motiv. Miliarde de, sute de miliarde de euro se pot conturna astfel. Aceasta e a doua întrebare. Și TVA-ul, dacă este inclus în planurile noastre. Și a treia, regulamentul privind derivatele. A treia întrebare se referă la ce a zis domnul Vali. Indiferent de băncile numite, e vorba de șase bănci mari care gestionează derivate, trei europene, trei americane, și dimensiunea pe care a menționat-o domnul Vali este mult prea eufemistică. E vorba de 700 de miliarde trilioane în uh, engleză de volum uh, nominal cu o valoare de asigurare de 3%. Sunt în continuare deci 21 de trilioane în engleză de dolari uh, în, ca risc în întreprinderi. Săptămâna trecută Comisia după doi ani de negociere cu SUA, a reușit să prelucreze un uh, level playing field pentru Parlament, care, a fost, care trebuie să fie acordat, uh, aprobat de către Parlament și de Ecofin. Vreau să vă întreb dacă Ecofinul deja știe, dacă poate să acorde aceste condiții egale sau dacă vor trebui să continue aceste afaceri în afara Europei după aceea și astfel hedge fondurile pe lângă uh, vor trebui să fie reglementate mult mai strâns pe lângă reglementarea bancară. Mulțumesc. Um, first of all, on the... Da, mai întâi în ceea ce privește FTT. Da, ați citit că o țară sau două țări au părăsit uh, grupul. Uh, nu cred că așa stau lucrurile. O să că, de fapt, să le întrebați pe aceste țări. Există o procedură de instaurare a acestui grup și există și o procedură de părăsire a acestui grup, care ar putea să pună sub semnul întrebării procedura de cooperare consolidată. Din câte știu eu, niciunul dintre acele 11 țări inițiale, niciuna dintre acele 11 țări inițiale n-a părăsit grupul. Da, uneori uh, uh, presa ajunge la anumite concluzii pripite. Uh, Comisia a anunțat că vor veni cu propuneri, cu un pachet de propuneri la începutul lui martie și noi o să încercăm să preluăm acest pachet și să-l punem pe agenda ECOFIN informal care va avea loc în aprilie. Deci munca va continua și aveți dreptate. Sunt multe lucruri Uh, pe care le putem câștiga dacă luptăm împotriva fraudei TVA. Apoi, level playing field. Dumneavoastră v-ați referit la asta. Am să mă asigur că voi fi informat cu ultimele evoluții, uh, însă trebuie să ne asigurăm că avem un adevărat uh, level playing field, însă nu am răspunsul deocamdată. Președintele fără microfon. Ce spune? Mai erau minuni, zice domnul Langen. Vă rog să mă înțelegeți că nu putem să mai avem catch DI la ultima întrebare, pentru că domnul Dijsselbloem trebuie să plece deja, a mai rămas în plus eu sunt ultimul pentru grupul meu pe lista vorbitorilor și aș vrea și eu să menționez ceva ce au menționat deja alți colegi. Însă vreau să vă întreb acest lucru în calitatea noastră de Consiliu, de președinte al Consiliului. Mă bucur că ați vorbit despre faptul că dumneavoastră, ca președinție olandeză, ministrul de finanțe olandez, vreți să dați un semnal că ați recunoscut problema și că vreți să schimbați lucrurile și la Consiliu. Însă, la multe subiecte, noi nu putem uh, să facem decât să constatăm că Consiliul apasă în continuare cu piciorul pe frână. De exemplu, la schimbul uh, de, automat de informații cu privire la hotărârile fiscale, dacă să se împărtășească cu comisia sau nu. Din nou, comisia care este gardianul tratatelor, cum o să poată să facă dacă nu vrea să acorde acest rol? Uh, Apoi vedem că se reglementează multe lucruri fără să avem o idee concretă despre ce vrea Consiliul să facă. Și aici am ajuns la tema la care a vorbit domnul Demazi, despre care a vorbit domnul Demazi, dumneavoastră ca ministru olandez, dar și ca președinte al Consiliului. Poate puteți să ne spuneți ce dorește să facă Consiliul sau președinția noastră cu privire la outbound-uri, adică cum o să putem împiedica ca beneficiile uh, fiscale să plece din Uniunea Europeană, adică o externalizare a beneficiilor fiscale. E foarte interesant, ne-am întâlnit cu mă întreb dacă ministrul finanțelor uh, din Bermudas ar mai reacționa așa când îi întrebăm ce se întâmplă cu impozitele, ne-a spus că nu-i problema lor că ei nu uh, impozitează. Întrebarea este acum dacă noi putem împiedica să iasă aceste impozite din Uniunea Europeană. Asta este ceva care este, de fapt, o problemă a noastră. Ce dorește să facă președinția pe această temă, vă rog? Um, there are different <laughs> ways to look. Da, sunt diferite feluri în care putem aborda problema. În domeniul împărtășirii informației și faptul că ar trebui să avem uh, reguli comune în materie de impozitare și fiscalitate, deocamdată încă nu înregistrăm progres în uh, schimbul de informații între diferitele autorități fiscale și de impozitare. Comisia are un rol de jucat aici, dar uh, trebuie să continuăm și să punem presiune politică, evident, în continuare, sprijin, e nevoie și de sprijin din partea tuturor statelor membre, însă cred eu că vom avea o șansă să ajungem la un acord sub președinția noastră în ceea ce privește mare parte din elemente, așa ca să fiu optimist, uh, din elementele cuprinse în pachet. Acum, în ceea ce privește ceea ce a zis noastră, outbound, uh, acest lucru figurează în pachet și încercăm să promovăm și asta. Face parte din pachetul de propunere al Comisiei. Și, oricum, mă voi angaja să obțin un acord și pe acest subiect. Obgleich mir noch eine Minute verbliebe, möchte ich die nur nutzen, Ihnen zu danken. Am mai am doar un minut în care vreau să vă mulțumesc și pentru că ați rămas peste program. Toți colegii care au luat cuvântul, care doreau să ia cuvântul la HDI, trebuie să înțeleagă că din cauza că suntem uh, foarte în întârziere nu mai putem să mai uh, acordăm. La diverse nu mai am nimic de spus decât că următoarea reuniune este pe 22 februarie la ora 15 până la 18.30 și următoarea, de asemenea, în aceeași săptămână, Iar aș vrea să vă mulțumesc pentru prezență, mulțumesc pentru discuție și să încheia ședința.